will take long. Hello. Good afternoon to everybody. Bună, zi- bună ziua tuturor. Haideți să începem. Cred că ați primit uh, ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, consider că ordinea de zi este adoptată. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președintei și va trebui să dau citire unor uh, comunicări, însă este necesar. Comisia Econ a primit trei uh, modificări aduse poziția adoptată de Parlamentul European în urma unei prime lecturi în data de 16 aprilie 2019. Este vorba în primul rând de un regulament care modifică următoarele regulamente regulamentul 1093 pe 2010 privind uh, Autoritatea Bancară Europeană, regulamentul EIOPA 1094-2010, regulamentul ESMA, regulamentul cu numărul 1095-2010, regulamentul MIFIR cu numărul 600 pe 2014, regulamentul privind indicii de referință 2016, 2000, regulamentul 2011 pe 2016, transferul de fonduri, regulamentul 2015-847, apoi Uh, directivele care modifică următoarele uh, directive, MIFI 2, Directiva 2014-65, Solvabilitatea 2, Directiva 2009-138, EC, Directiva de combatere a spălării de bani, 2015-849 și, în fine, regulamentul care modifică regulamentul CERS, procedura 2017-0232 COD. Proiectele acestor acte au fost trimise membrilor Comisiei Econ în data de 18 octombrie vineri, în toate versiunile lingvistice, în temeiul uh, articolului 241 din regulamentul de procedură. Dacă nu, nu se formula obiecții din partea Comisiei, aceste corecturi vor fi uh, trimise Parlamentului. Vor fi anunțate în prima plenară din noiembrie și vor fi considerate fi adoptate, cu excepția în care un grup politic uh, sau uh, un uh, grup de 38 de uh, membri cer supunerea la vot uh, acestor corecturi. A doua comunicare se referă la dialogurile tripartite pe care tocmai le-am început în urmă cu două săptămâni. Dosarele privind finanțarea participativă, dialogul din 22 decembrie 2019. După decizia Econ de a începe negocierile interinstituționale, în data de 23 uh, septembrie. Un prim trialog uh, cu caracter de explorare a avut loc în data de 22 octombrie la Strasburg, ocazie cu care atât Parlamentul și Consiliul și-au prezentat pozițiile. Prima reuniune a insistat asupra anumitor uh, diferențe cheie între cele două poziții, mai ales când vine vorba de mm, gradul de armonizare a regimului european pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă. Domeniul de aplicare al propunerii va fi discutat, uh, va fi discutat la ocazie, cu ocazia următorului dialog uh, tripartit pe data de 6 noiembrie. Apoi, alt dialog tripartit, investițiile durabile. Prima asemenea reuniune a loc, uh, loc în data de 23 octombrie, miercuri, după adoptarea de către comisiile Econ și Envi a comisiei, a, de, a deciziei de a începe aceste negocieri interinstituționale în data de 21 octombrie. Consiliul și-a a prezentat uh, elementele principale ale proprii abordări generale convenite de Coreper în data de 25 septembrie. Parlamentul, pe de altă parte, și-a prezentat uh, Principalele componente ale poziției proprii adoptate în urma unei prime lecturi. În urma acestor uh, prezentări a avut loc un schimb de opinii și s-a cerut comisiei să uh, oferă informații suplimentare privind legăturile existente între propunerea de taxonomie și uh, regulamentul privind dezvăluirile. Părțile de negociere au uh, convenit un mandat de muncă la nivel tehnic și au fost stabilite alte reuniuni pentru datele de 20-27 noiembrie și 3 decembrie. Apoi trec acum la rezumatul recomandărilor și deciziilor luate cu ocazia ultimei reuniuni a coordonatorilor din 11 septembrie, 16 septembrie și 2, sept- 2 octombrie. Numirile, în primul rând. Cadrul de guvernanță pentru instrumentul bugetar dedicat convergenței și competitivității zonei euro, euro revine Renew. Descărcările de gestiune pentru autorității europene de supraveghere revin bir- uh, biroului. Apoi, chestiunile rămase deschise, termenul limită pentru amendamente. S-a convenit ca amendamentele mm, depuse în cel de-al optulea mandat au uh, au uh, expirat și că acestea ar trebui să fie redepuse. Pactul fiscal. Acest uh, dosar ar trebui să expire. Programul de sprijin a reformelor și funcția de stabilizare a investițiilor uh, europene s-a convenit să se um, păstreze echipa de raportori și de coraportori în ceea ce privește această funcție de stabilizare a investițiilor europene, s-a convenit că ar trebui să fie început un nou uh, proiect de raport, ținând seama că foștii coraportori nu mai uh, sunt eurodeputați. Punctul 3. Audierea uh, comisarilor desemnați. Coordonatorii au, au uh, aprobat chestionarele, chestionarele trimise um, comisarilor desemnați Festager, Dombrovski și Gentiloni, apoi grupurile de lucru. S-a decis continuarea grupului de lucru pe Uniunea Bancară, com- uh, competiție, asist, asistență financiară și crearea altor grupuri de lucruri, cum ar veni țările care aderă la Uniunea Europeană, IMM-uri și FinTech. Și nu s-a, continu- nu s-a continuat echipa permanentă în ceea ce privește IFRS. S-a cerut uh, autorizarea um, unei subcomisii legate de chesti- pentru chestiunile fiscale expertiza apoi. Au fost uh, aprobate următoarele informări. Economie uh, verde, uh, criptomonede, fintech și inteligență artificială, servicii financiare, agențiile de credit de rating, politică monetară, Uniunea economică și monetară, uh, Uniunea bancară și combaterea spălării banilor. O uh, un rezumat detaliat al propunerilor aprobate va, va, va fi trimis coordonatorilor de către Departamentul de Politici A pentru a fi aprobată de coordonatori. Punctul 6. Numirile, procedurile de numire. ESAC. Am cerut grupurilor să trimită în scris uh, propuneri uh, pentru un expert care să fie numit de Parlament la acest grup. Punctul 7 examinarea actelor delegate și a măsurilor de implementare. Au fost adoptate orientele generale actualizate ECON și am decis um, un slot de monitorizare privind PEP. Uh, Audieri publice până în 2020 nu este cerută nicio asemenea audiere. Mis- misiunile din 2020 acum. Am convenit următoarele misiuni. În primul rând, vizitarea Băncii Centrale Europene, primul, uh, primele trei luni al anului la Strasburg, 12 membri, apoi vizită la Basel, în primăvara 2020, 12 membri, la Paris, Autoritatea Bancară Europeană și OCD, în Franța, 6-7 aprilie 2020, 7 membri vor participa pe lângă președinte, Berlin, 18-19 mai, 6 membri, Washington, 20-23 iulie, 7 membri, Londra, 21-24 septembrie 2027 7 membri. Fondul, reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional la Washington, 15 octombrie 2027 membri. Și în fine, Lisabona în Portugalia, 4-5 noiembrie 2026 membri. Alocarea locurilor va fi discutată cu ocazia unei reuniuni uh, viitoare, în momentul în care misiunile au fost autorizate de organele competente ale Parlamentului European. Petiții. Orientările generale ECON. Acestea au fost adoptate de către coordonatori. Rețeaua petițiilor, coordonatorilor li s-a cerut să propună nume uh, pentru membrii permanenți și supleanți uh, până în 25 octombrie. Uh, audierea FATCA s-a convenit organizarea împreună cu Comisia Petie unei audieri pe acest subiect. Integrarea dimensiunii de gen. Am cerut, sau coordonatorului s-a cerut să facă propuneri uh, pentru membrii permanenți și suplenți în această rețea de integrare a dimensiunii de gen până în 25 octombrie. Reuniunile uh, tehnice în contextul trialogurilor au fost adoptate din nou orientările generale, apoi s-a convenit ca un uh, asistent acreditat sau un consilier să poată participa la seminariul reuniuni tehnice în calitate de observator uh, fără drept de a interveni. Ultimul punct, cel de-al 13-lea, rezoluția BEPS. Coordonatorii au adoptat uh, cererea formulată de coordonatorul SID pentru a avea o rezoluție ECON legată de BEPS 2.0 și taxare digitală. Coordonatorii au confirmat organizarea unei reuniuni deschise a coordonatorilor cu um, membrii Comisiei uh, Financiare și Economică, Economice uh, chineze în data de 4 și 5 noiembrie, astăzi și mâine, și am uh, convenit de asemenea să um, discutăm și chestiunile discutate în rezoluțiile, moțiunile de rezoluție pe anul 2019, inclusiv cele privind rezoluția privind scandalul cum ex. Cam acesta a fost anul comunicările. Următorul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale a reuniunilor din 22 iulie, 4-5 septembrie, 16 septembrie, 23-24 septembrie, 2 octombrie și 7 octombrie. Dacă nu sunt obiecții, aceste procese verbale sunt aprobate. Și în fine, spun bun venit președinților celor trei autorități europene de supraveghere. V-am invitat să ne prezentați uh, activitățile autorităților pe care le conduceți, experiențele acumulate în ultimul an, mai ales rolul în ceea ce privește stabilirea normelor și coordonarea în cooperare cu legiuitorii. Ne Așteptăm să ascultăm din partea dumneavoastră și prioritățile din punctul de vedere organizării pentru următoarele 12 luni. Domnul Bernardino va lua cuvântul și în rolul său de președinte rotativ al Com- Comitetului Comun a celor trei autorități europene de supraveghere și să ne explice cum intenționează să se achită de mandatul care revină în funcția de al doilea vicepreședinte al CERS. Vă atrag atenția că cei trei președinți au trimis uh, declarații în uh, scris privind principalele activități ale acestor autorități uh, în ultimul an. Fiecare președinte va avea la dispoziție, în tot, fie, vor putea interveni, domnul Bernardino are la în totalitate 10 minute pentru că ocupă două posturi președinte um, vicepreședinte, președinte al Comitetului Comun și vicepreședinte la CERS domnul Campa și domnul Maior vor avea la dispoziție câte 5 minute fiecare. După aceste remarci uh, vom avea un schimb de opinii. Domnul Bernardino. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să iau cuvântul în calitate de președinte al Comitetului Comun pe anul 2019 și înainte de a începe aș dori să vă felicit pentru că ați fost aleși sau fost realeși în această comisie și aș dori să vă felicit, doamnă președintă, pentru faptul că prezidați, uh, prezidați Comisia ECON. Cele trei autorități europene de supraveghere întotdeauna s-au bucurat de sprijinul Parlamentului European și mm, sprijinul mai ales din partea membrilor ECON și așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm această relație rodnică. O să mă refer acum la activitățile comune, la principalele realizări ale Comitetului Comun de la ultima audiere și o să vă prezint și Um, ce facem împreună cele trei autorități europene de supraveghere. În ceea ce privește monitorizarea transfrontalieră la riscurilor, Comitetul Comun este un punct central de, co- de coordonare între cele trei autorități europene de supraveghere. Pe, pe parcursul anului um, au persistat îngrijorările lega- legate de regatul uh, unit din Uniunea Europeană și impactul asupra măsurilor de supraveghere. Um, măsurile viitoare de color de coloare cu Regatul Unit au fost uh, importante pentru noi și pentru a asigura o coordonare a activităților de supraveghere în contextul uh, Brexitului, um, raporturile de risc ale Comitetului Comun se referă și la recomandările politice privind măsurile de relocare, de mutare pe, con- pe continent și planurile financiare ale entităților. În al treilea rând, ținând seama de uh, Um, contextul economic actual și de perspectiva pe termen lung a unor dobânzi reduse, ne-am ocupat de riscurile legate de serviciile financiare și pentru consumatori. Și am examinat de asemenea și rolul pe care poate juca sistemul financiar pentru a ajunge la o tranziție mai treptată, la o economie mai uh, uh, durabilă. Protecția consumatorilor și inovarea financiară au fost de asemenea prioritare pentru noi. De la introducerea documentului cu informații cheie și a PRIPS în anul 2018, Autoritatea Europeană de Supraveghere au sprijinit um, punerea în aplicare efectivă și convergentă a acestor norme. Pe parcursul anului 19, în acest sens, am publicat mai multe um, întrebări și răspunsuri și mai multe declarații cu caracter de supraveghere. Poate vă aduceți aminte că am discutat acest subiect important cu ocazia audierii din 20 februarie în acest an. Cu, cu ocazia audierii respective am uh, ținut cont de preocupările ridicate de anumite părți interesate legate de anumite aspecte ale normelor uh, uh, existente. Și acum vă pot spune care sunt progresele pe care le-am înregistrat. Am publicat un document consultativ în ceea ce privește scenariile de performanță, costurile și așa mai departe. Și o să încercăm să ne îmbunătățim propunerile, pornind de la răspunsurile pe care le-am primit cu ocazia uh, consultărilor organizate și de la uh, exercițiile de testare a consumatorilor, uh, la care am lucrat împreună cu Comisia. Considerăm că aceste propuneri um, îi ajută pe consumatori să obțină informații mai bune, mai ușor de înțeles și că um, aceste informații de, cu informații cheie vor Um, fi utilă pentru o gamă întreagă de produse de investiții, inclusiv pentru OPCVM-uri. În plus, în iulie 2019, Com Comitetul Comun a publicat un raport comun în ceea ce privește supravegherea transfrontalieră a serviciilor financiare cu amănuntul. În acest raport cerem un grad mai mare de claritate atunci când activitățile sunt uh, desfășurate prin mijloace digitale uh, și fac obiectul normelor uh, pașaportului și Um, care ar fi punctul de plecare pentru modificarea legislației uh, actuale. În ceea ce privește uh, finanțarea durabilă, în, uh, există un plan de acțiune publicat de Comisia Europeană care prezintă modul în care um, actorii financiari ar trebui să incorporeze toate aceste riscuri în activitățile lor. Regulamentul va îmbunătăți protecția cons- consumatorilor, îmbunătățind uh, informațiile care trebuie să fie publicate legate de factorii de mediu sociale și de uh, guvernanță. O chestiune importantă va fi identificarea unei metode adecvate pentru a înțelege care este impactul negativ uh, adus de acești uh, factori și uh, legătura cu cadrul de dezvăluire a informațiilor relevante în acest punct de vedere. Sub uh, egida Comitetului Comun, uh, autoritățile europene de supraveghere au uh, stabilit un forum european pentru facilitatori ai inovării. Am identificat necesitatea de a trece la acțiune pentru a îmbunătăți cooperarea și coordonarea între acești facilitatori de inovare pentru a sprijini creșterea fintech-urilor peste tot în Uniunea Europeană. Acest forum permite un dialog uh, permanent uh, prin care are loc un schimb de expertiză tehnologică, prin care se poate ajunge la o părere comună în ceea ce privește necesitățile de reglementare a produselor, a serviciilor, a modelelor de afaceri. În plus, în aprilie 2019, autoritățile europene de supraveghere au publicat două documente răspunzând unei cereri din partea Comisiei Europene din, din planul de acțiune al acesteia privind fintech-urile. Este vorba de, um, o, o, de un obiectiv general al uh, ESAS, astfel încât fiecare entitate relevantă să um, facă obiectul acelorași uh, cerințe de guvernanță și TIC Apoi, când vine vorba de combaterea spălării banilor și planul de acțiune al Consiliului privind uh, acest domeniu și um, legăturile existente între AML și supravegherea macroprudențială. Am început să lucrăm la proprii orientări uh, generale, uh, generale privind supravegherea pentru a înțelege care este interacțiunea între diferitele autorități de supraveghere. În septembrie 2019 am publicat al doilea aviz comun în ceea ce privește riscurile legate de finanțarea terorismului, de spălarea banilor care afectează sectorul financiar și care este util și pentru evaluarea riscului supranațional de către Comisia Europeană. Ținând seama că în urma revizuirii mandatului Autorității Europene de Supraveghere, Autoritatea Bancară Europeană are un rol de lider în ceea ce privește acest domeniul uh, de, contra, de, de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului. Um, Comitetul Comun s-a asigurat că și, și EIOPA și ESMA vor colabora mai îndeaproape cu liderul, cu uh, Autoritatea Bancară Europeană. În ceea ce privește con- uh, conglomeratele uh, financiare, aici ne-am axat și pe concentrarea riscurilor pentru aceste uh, conglomerate. Standardele sau proiectele de standarde tehnice își doresc să ofere un singur cadru de reglementare privind raportarea tranzacțiilor intragrup și concentrarea riscului. Și până la sfârșitul acestui an, cred că vom încheia activitatea pe acest subiect. Deci, doamnelor și domnilor, Aș dori ca în concluzie să insist asupra faptului că acest comitet comun se va concentra pe toate aceste domenii comune în anul următor și că așteptăm cu nerăbdare să avem un dialog uh, constructiv și rodnic cu Parlamentul European. Și dacă îmi permiteți, aș trece acum la EIOPA. În ceea ce privește convergența de supraveghere, aș, aș dori să spun câte ceva, dar și despre uh, Um, mediul uh, economic și financiar actual, dar și prioritățile noastre. Uh, convergența de supraveghere este miezul uh, misiunii noastre și în timpul muncii noastre încercăm să promovăm o abordare comună a supravegherii. Anul trecut o serie întreagă de um, proiecte au fost coordonate. Ne-am ocupat de diferite um, de diferite elemente, inclusiv 11 um, platforme de cooperare. Um, am observat de asemenea cazuri um, de practici uh, care nu sunt durabile, malpraxis sau în uh, construcții. De asemenea, considerăm că sunt anumite zone care nu sunt suficient de Uh, de bine finanțate. Am identificat în ultimii ani patru uh, priorități. Asigurările de viață vândute împreună cu uh, credice, credite ipotecare, mm, asigurările add-on și alte două. Am revizuit la nivel tematic asigurările de călătorie și am descoperit un element unde există îngrijorări. Câte, un exemplu în care cifrele vorbesc de la sine. În acest caz, pentru fiecare 100 de euro plătiți uh, ca, pentru primă, pentru asigurarea de călătorie, 77 merg la distribuitor, numai 14 sunt uh, returnați în urma unei creanțe. Din acest motiv am uh, emis o avertizare pentru, către asiguratori și intermediari. De asemenea, anul acesta am uh, câștigat experiență uh, anul acesta în, în care, o experiență în care au fost eliminat un întreg grup de produse de pe piață. Însă rămân mari provocări, uh, atât în asigurări cât și în fond, fond, fondurile de pensii. Este poziția noastră că, în general, cadrul sol, Solvabilitate 2 funcționează bine. Elementele fundamentale nu sunt puse sub semnul întrebării însă considerăm că este nevoie de o evoluție, nu de o rezoluție. Este nevoie de o ajustare a calibrării la rata de dobândă. Uh, aceasta însă n-a fost preluată de uh, revizuirea Solvenții 2, dar noi uh, ne dorim o abordare echilibrată. Foarte importantă este proporționalitatea. Iopa a făcut propuneri pentru reducerea cerințelor de raportare. În ceea ce privește pensiile ocupaționale, rezultatele stresul, testului de stres din 2019 urmează să fie publicate în acest an și pentru prima dată se vor uh, include uh, expuneri uh, diferite sociale, de mediu și așa mai departe. Schimbările climatice, de asemenea, sunt importante. În acest an am încercat uh, să vedem cum putem uh, integra riscurile de mediu în, solven, în solvabilitate 2. Așteptările noastre sunt că asiguratorii vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin investiții, um, dar și prin alte activități. Eu, de asemenea, acordă atenție crescută lipsei de protecție în ceea ce privește catastrofele nat- uh, naturale. Impactul asupra menajelor, întreprinderilor și sistemului financiar nu poate fi subestimat. Credem că Europa trebuie să acționeze împreună pentru a face față acestei provocări. În ceea ce privește digitalizarea și riscul cibernetic, tehnologia digitală a, a arătat multe, a adus multe oportunități pentru întreprinderi, dar și pentru consumatori, dar și elemente ce țin de echitate și etică. Tocmai de aceea am creat un grup consultativ de experți care să ne ajute în, în uh, dezvoltarea de principii de responsabilitate în asigurări digitale. Creșterea tehnologiilor digitale a dus la un număr crescut de atacuri cibernetice și acoperirea prin asigurări a acestor riscuri va ajuta întreprinderile să, să le acopere. Însă pentru a avea o piață de asigurări cibernetice uh, puternice, Europa are nevoie întâi de un cadru de raportare a riscului standardizat pentru a se putea partaja date agregate, astfel încât să se poată uh, stabili prețurile corecte. În ceea ce privește piațele, piața, Uniunea Piețelor de Capital, Credem că uh, uh, debitorii privați trebuie să poată beneficia uh, de pe urma prețelor de capital. Um, un așa numitul PEP, produsul de pensie pan-european personal, este un produs la care lucrăm. În concluzie, EIOPA va continua să își um, ducă la bun sfârșit misiunea și va asigura, va asuma noi sarcini și responsabilități, așa cum au fost ele introduse în uh, reglementarea recentă, um, concentrându-se asupra priorităților și supravegherei supravegherii și uh, protecției consumatorilor, um, așa cum uh, ne-ați solicitat. Lucrăm pentru o Uniune Europeană care protejează, dar mai ales lucrăm pentru o economie care să funcționeze pentru oameni, așa cum uh, este și motoul noul, uh, noii comisii. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Bernardino, and now I give the uh, floor. Mulțumesc, domnule Bernardino. Îi dau cuvântul domnului Campa acum. Good afternoon, dear Madam Chair, honorable members of this Economic and Monetary Affairs Committee. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați membrii ECON, vă mulțumesc pentru această invitație. Este o onoare pentru mine să reprezint Autoritatea Bancară Europeană la prima uh, audiere în această calitate. An, un, anul trecut am trecut prin evenimente importante, de exemplu, organizația noastră și-a mutat sediul de la Londra la Paris. Apoi am ales un nou, un nou președinte în acest an și, în fine, am început procesul de recrutare a unui nou director executiv. În această perioadă, Autoritatea Bancară Europeană a înregistrat progrese și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă prezenta zonele care au fost destul de importante pentru părțile interesate și pentru opinia publică și care vor defini în continuare misiunea AB în viitoarea următoare. Situația sectorului uh, bancar Um, am avansat cu repararea bilanțelor capitale. Uh, capitalul, situația capitalului a, situația capitalului s-a îmbunătățit. Calitatea activelor s-a îmbunătățit de asemenea. Ponderea creditelor neperformante a scăzut în continuare. Deci ar trebui să recunoaștem uh, eforturile depuse de bănci pentru a reduce creditele ne- neperformante, însă nu trebuie să ne culcăm uh, pe, o, pe lauri profit, pentru că profitabilitatea rămâne o provocare importantă peste tot în Uniunea Europeană, cu marje reduse de profit, cu costuri ridicate și cu uh, potențial uh, negativ uh, adus de încetinirea creșterii economice în mai multe țări europene. În condițiile în care ratele dobânzii de referință sunt reduse, um, consolidarea activităților ar trebui să fie o prioritate pentru bănci și bănci, băncile de asemenea ar trebui să-și, îmbunătățească tranziția înspre uh, modele de afaceri mai durabile. Finalizăm acum pregătirea testelor de um, rezistență pe anul 2020, care vor testa uh, Uh, capacitatea băncilor de a rezista unor șocuri adverse. Și în paralel am încercat un proces de reflexie pe marginea posibilelor îmbunătățiri ale acestor teste pe termen uh, lung. Și acum, care sunt principalele priorități de reglementare ale autorității bancare europene? O să încep prin, um, consil, prin sfatul dat de Comisia Europeană pentru a fi implementat în Uniunea Europeană acordului uh, Basel III. Din punctul nostru de vedere, um, modificările propuse um, sunt adecvate și um, nu considerăm că ar trebui să deviem de la normele de la bază, pentru că acest lucru ar aduce costuri atât credibilității internaționale a cadrului reglementărilor europene, dar și um, încrederii generale în băncile europene. Um, analiza noastră ne arată că pe termen lung costurile apărute odată cu sporirea uh, ponderii de capital ar putea să fie uh, absorbite și în curând vom publica evaluarea impactului macroeconomic uh, a acestor reforme. Autoritatea Bancară Europeană încearcă să, își, să se achită cât mai bine de mandatul care îi revine în urma pachetului de reducere a um, riscurilor și vom publica o foaie de parcurs în câteva domenii, guvernanță, remunerație și așa mai departe. Ban- Autoritatea Bancară Europeană va încerca în continuare să creeze un cadru de raportare uh, adecvat, proporțional și cuprinzător. Și împreună cu Banca Centrală Europeană, cu Uniunea Europeană și cu alte instituții naționale, Autoritatea Bancară Europeană va evalua fezabilitatea creării unui sistem uh, coerent și integrat de a colecta date um, statistice necesare pentru rezoluție și cu caracter de supraveghere prudențial, astfel încât um, publicarea, obligațiile de publicare să fie mai, uș- mai ușoare și mai eficientă pentru, pentru bănci. Durabilitatea, de asemenea, este foarte importantă în acest moment. Ne vom concentra, în primul rând, pe identificarea unor um, indicatori cheie care pot să, fa- să faciliteze activitățile băncilor în ceea ce privește strategii, guvernanță și gestionarea riscului. În ceea ce privește um, inovarea financiară, produsele financiare, structura uh, sectorului financiar în general evoluează foarte rapid. Uh, și trebuie să ne asigurăm tocmai de aceea că cadrul de reglementare al Uniunii Europene permite adoptarea unor noi tehnologii care vor aduce mm, câștiguri din punct de vedere al eficienței și uh, sub, mm, sunt utile în atenuarea riscurilor pentru consumatori. Până astăzi, uh, Banca, Autoritatea Bancară Europeană a oferit orientări generale în ceea ce privește domeniile uh, externalizării anumitor servicii în cloud și a riscurilor uh, TIC și mm, evaluăm uh, cât de adecvat este cadrul de reglementare în Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, criptoactivele. Există acum un uh, hub dedicat fintech-ului la Autoritatea Bancară Europeană și prin intermediul Forumului European pentru Facilitarea Inovării discutăm toate aceste riscuri. Autoritatea Bancară Europeană se confruntă și cu noua situație creată de revizuirea uh, regulamentului care înființa toate aceste autorități europene de supraveghere. Vom crea un comitet consultativ dedicat proporționalității, de asemenea ne vom axa pe protecția consumatorilor și pe îmbunătățirea transparenței. Combaterea spălării banilor și a activităților de finanțare a terorismului reprezintă în continuare o prioritate pentru noi. Noile competențe pe care le primești, le-a primit Autoritatea Bancară Europeană în acest context îi conferă uh, posibilitatea, de exemplu, coordonării și monitorizării eforturilor uh, autorităților naționale de supraveghere în acest domeniu lucrăm la crearea unei noi baze de date în acest subiect, pe acest subiect în, în uh, întreaga Uniune Europeană și putem să cerem uh, acțiuni concrete unor uh, actori financiari uh, punctuali. Și împreună cu autoritățile din statele membre vom garanta acțiuni coordonate și Uh, vom sta la dispoziție pentru, cu expertiza pe care o avem dacă va fi nevoie de modificarea cadrului de supraveghere pe viitor. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea cu ocazia acestei reuniuni și a altor reuniuni următoare. The floor. Mulțumesc, domnule Campa. Are cuvântul acum domnul Maior. Sper că v-am pronunțat bine numai. My... Cu siguranță că e mai bine decât uh, felul în care pronunț eu numele italiene, așa că a fost foarte bine. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Stimați membri ai Parlamentului European, sunt recunoscător pentru această posibilitate de a vă prezenta pe scurt activitățile cheie ale ESMA din ultimele 12 luni, având în vedere noul mandat legislativ al Parlamentului European care a început doar acum câteva luni. Pot să vă spun că poate știu foarte bine că primii printre dumneavoastră sunt unii care pentru prima dată fac cunoștință cu ESMA, așa că aș vrea să vă prezint rolul ESMA pe piețele uh, de capitale europene. ESMA a fost înființată în 2011 ca și autoritate independentă, iar misiunea sa este să asigure protecția investitorilor piețe financiare corecte și stabilitate. Și acest lucru se realizează prin patru activități pe care le întreprindem. Să punem la punct mai întâi un set unic de reguli, să avem activități de convergență de supraveghere și de asemenea evaluarea riscului și uh, supraveghere de asemenea infrastructurilor de piață financiare uh, în primii ani a existenței noastre ne-am uh, aplicat asupra implementării corecte a unor reforme de reglementare de după perioada de criză și am spărit eforturile noastre pentru a avea o supraveghere coerentă peste tot în Uniunea Europeană. Acest lucru a fost uh, subliniat și de domnul Gabriel José Manuel și vrem să susținem proiectul uh, european financiar care trebuie să definească nu numai un cadru de reglementare corect, dar de asemenea să se asigure că regulile sunt în mod coerent implementate și supravegheate la nivel național. Aș dori acum să vă prezint câteva exemple practice din ultimele 12 luni despre felul în care vrem să promovăm creșterea durabilă pe piețele de capitale europene, asigurând în același timp protecția investitorilor și stabilitate. Mai întâi e un exemplu care a fost dat de asemenea de Jose Manuel Gabriel, ESMA a uh, oferit uh, consiliere tehnică Comisiei Europene despre felul în care diferiți participanți la piață, chiar și gestionarii de uh, bunuri, um, ar uh, trebui să poată fi supravegheați în așa fel încât să punem capăt fenomenului de așa zisă înverzire a pieței financiare. În al doilea rând, am pus la punct un set unic de uh, reguli aplicabile uh, registrurilor de titluri de valoare și care intră direct în competența ESMA. Mai mult decât atât, ne-am uh, uh, am ne-am extins uh, funcțiile de analiză și de risc. Am publicat anul trecut câteva rapoarte cheie referitor la piețele financiare, care cu siguranță vor fi extrem de utile atât supraveghetorilor, factorilor decidenți, cât și publicului larg. Acum, uitându-ne spre viitor, e clar că uh, ce muncă nu este uh, finalizat și avem nevoie de acțiuni țintite, atât din partea Uniunii Europene, dar și din partea legiuitorilor naționali și ESMA este gata să vă susțină ori de câte ori e nevoie. Sunt, e vorba de Uh, o participare destul de redusă a investitorilor și a gospodăriilor în activități de uh, capital, uh, de asemenea și din partea IMM-urilor, participarea este redusă. Iar pentru a pune capăt acestui fenomen, trebuie să ne asigurăm că vom reduce costurile de investiții. Acest lucru a fost de astfel confirmat și într-un studiu pe care ESMA l-a publicat anul acesta. Mai mult decât atât, un rol deosebit de important îl joacă IMM-urile în economia europeană și trebuie să avem fonduri care să fie disponibile pentru activități inovatoare și pentru a reduce nivelul de îndatorare a acestor IMM-uri. Am încredere că vom fi în măsură să discutăm inițiative în acest sens în următoarele luni. Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer astăzi este legat de implementarea a unor două piese legislative, texte legislative deosebit de importante în Uniunea Europeană, asupra cărora a existat un, uh, un acord foarte puternic. E vorba de uh, ESA, revizuirea ESA și EMIR 2.2. Vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră care a jucat un rol deosebit de important pentru că a încredințat ESMA cu sarcini suplimentare, atât în ceea ce privește convergența și, cât și supravegherea, tocmai pentru a susține proiectul CMU, dar și pentru a permite piețelor financiare europene să dispună de instrumente care, să fie in, care sunt indispensabile, mai ales în contextul retragerii Regatului Unit în Uniunea Europeană. Vreau să vă informez asupra faptului că implementarea ambelor regulamente respectă calendarul, așa că ne așteptăm să avem un ESMA upgradat, care să înceapă, să-și înceapă munca în 2020, cu instrumente suplimentare pentru o convergență sporită în supraveghere, cu un accent deosebit asupra protecției investitorilor, cu noi comitete, cât și un nou bord de guvernanță. De asemenea, Lucrăm din greu pentru a ne asigura că resursele necesare pot fi puse la dispoziție la timp pentru ca ESMA să-și înceapă noul mandat în ceea ce privește contrapărțile centrale în cadrul EMIR 2.2. Și acest lucru înseamnă și o supraveghere cu uh, CCP-uri uh, din țări terți. Am menționat pe scurt uh, Brexit și aș dori să mă refer la membrii independenți al noului comitet de supraveghere CCP, așa cum s-a prevăzut în cadrul EMIR 2.2. Am menționat foarte pe scurt Brexit, după cum spuneam, și acum aș dori să vă explic care este impactul acesteia asupra uh, muncii depuse de ESMA și asupra piețelor de capital europene. ESMA a lucrat îndeaproape asupra uh, pregătirii măsurilor uh, pre-Brexit și am avut o cooperare foarte bună cu autoritățile naționale competente și am reușit să ne pregătim în cazul în care nu ajungem la un acord în uh, cadrul uh, Brexit. Vreau să vă amintesc faptul că uh, ne aflăm acum într-o zonă complet nouă de, de convergență și de supraveghere cu noile structuri pe care ESMA le-a uh, pus la punct și e vorba de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 din Regatul Unit. Aș vrea să vă spun în concluzie cât de important este să continuăm cooperarea între ESMA și Parlamentul European și Comisia ECON mai ales. Din 2011 încoace, personalul ESMA și uh, cu mine însă mi-am apreciat îndeoseb interacțiunea pe care am avut-o cu membrii um, acestei comisii. Am uh, apreciat îndeoseb oportunitățile ce ne-au fost oferite pentru a uh, oferi punctul nostru de vedere pe subiecte deosebit de importante pentru comisia dumneavoastră. Sper în mod sincer să continuăm această cooperare și în următorul mandat legislativ. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you very much. Now we, uh... Mulțumesc foarte mult și acum putem să Lansăm o rundă de întrebări și răspunsuri. Știți că avem uh, două minute pentru întrebare, de obicei trei minute pentru răspuns, așa că vă rog foarte mult să fiți succinți și vă rog să specificați cui anume adresați întrebările, pentru că avem trei invitați. Și acum, din partea PPE, doamna Hubner. Mulțumesc foarte mult, având în vedere că am cooperat îndeaproape cu Steve Mayer în ultimii doi ani, îl cunosc foarte bine, așa că vreau să vă mulțumesc pentru această cooperare și să sperăm că vom reuși să finalizăm munca pe care am făcut-o până în prezent. Dar uh, nu pe dumneavoastră vreau să vă întreb ceva, ci pe domnul Bernardino, cu care nu am avut deocamdată ocazia să lucrez îndeaproape. Vreau să vă întreb în ceea ce privește concure, competitivitatea sistemului nostru de asigurări. Pentru că de multe ori, din partea reprezentanților acestui sector, uh, într-un context mai global, aceștia erau obișnuiți să fie pe locul 1, dar se pare că nu mai este cazul acum, pentru că Asia a, ocupă acum acest prim loc și se pare că și SUA n-au ajuns de normă. Eu sper că nu e adevărat, dar cel puțin asta se poate vedea în declarațiile făcute de reprezentanții diferitelor companii de asigurări. Și în ultimii ani, poate vă amintiți, Parlamentul European a abordat uh, și chestiunea răspunderii Uh, acestor asiguratori. E vorba de răspundere care poate fi invocată în uh, uh, sisteme de supraveghere diferite și jurisdicții diferite. Și acum avem o propunere pentru solvenț, uh, solvență 2. Aș, întrebarea mea ar fi, puteți să comentați un pic asupra impactului acestei propuneri față de uh, competitivitatea asigurărilor, uh, asigurărilor europene în context global? Mulțumesc! Thank you very much for, for the... Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, uh, aștept cu nerăbdare să conlucrez cu dumneavoastră. Două, trei cuvinte în ceea ce privește competitivitatea. Asigurările sunt poate unul din acele rare domenii uh, economice în care grupurile europene uh, aș spune eu, au o poziție foarte consolidată la nivel internațional. Și așa cum a spus și dumneavoastră, e adevărat că grupurile asiatice cresc, dar cresc în Asia, pentru că acolo cresc posibilitățile de business, crește populația și e, sunt nevoi sporite în materie de asigurări. Industria europeană de asigurări având în vedere și modificările din uh, Solvency 2 și um, accentul deosebit uh, pe diferite practici uh, de asigurări, poate le-au schimbat oarecum poziția la nivel internațional. Evident că noi ceea ce ne dorim este să ne asigurăm că în context internațional vor exista standarde echivalente la nivel internațional, așa cum am avut, spre exemplu, în domeniul bancar. S-au făcut multe eforturi în această direcție în ultimii ani. Ideea fiind să avem o uh, standarde internaționale care să permită o egalitate de tratament la nivel internațional să nu existe modificări prea importante în materie de cerințe de capital, spre exemplu. Dacă există anumite companii în Asia, în Europa, în SUA, să li se aplice exact aceleași cerințe. Peste două săptămâni vom avea cu siguranță mai multe vești în, în ceea ce privește evoluția acestei munci. Acum, aș vrea să profit de ocazie ca să vă prezint situația în momentul de față. Putem spune că deocamdată am finalizat prima etapă a acestui proces. Am avut o etapă de consiliere tehnică la nivel de Comisie Europeană, am analizat diferitele aspecte tehnice în diferite domenii, am publicat de asemenea și un document de consultări în iulie și în septembrie și uh, sunt documente foarte detaliate, tehnice și destul de transparente. Există în continuare o listă întreagă de opțiuni, dar le-am argumentat. Și acum începem cea de-a doua etapă a acestui proces și anume să analizăm lucrurile din punct de vedere holistic. Și, așa cum spuneam în intervenția mea, sunt încă două aspecte care sunt foarte clare pentru noi. Mai întâi, mediul acesta de, uh, uh, pentru dobânzi foarte scăzute pentru creditele acordate. E clar că trebuie să gestionăm acest lucru mai bine. Uh, nu putem accepta dobânzile negative. Știm că cam în pragul acestei uh, etape ne aflăm acum și, dincolo de asta, Intenția noastră este să facem o propunere care să fie echilibrată în uh, ceea ce privește impactul. Nu credem că e nevoie de uh, Uh, capital suplimentar în uh, acest sector sau nu cred că putem spune că există prea mult capital în acest sector. Noi ne dorim să luăm măsuri care să fie uh, echilibrate. Anul viitor, în primul trimestru vom avea o evaluare holistică de impact în care vom analiza toate măsurile combinate pentru a înțelege impactul asupra sectorului, însă, după cum vă spuneam, ne dorim o intervenție echilibrată, pentru că noi considerăm că sectorul se află într-o poziție foarte bună. Now, uh, Mr. Fernandez for SND. Mulțumesc, domnul Fernandez, pentru SND. Mulțumesc foarte mult, am să vorbesc spaniolă și întrebarea mea este pentru, se adresează președintelui ESMA, domnul Mayer. În intervenția dumneavoastră inițială, dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a avea un comitet de proporționalitate în cadrul ESMA. Sper că n-am înțeles greșit. De multe ori, argumentele în favoarea proporționalității pot fi acceptabile în general, dar de multe ori au existat opțiuni pentru a genera anumite portițe de scăpare în legislație și aș vrea să vă întreb mai specific care ar fi mesiunea acestui comitet de proporționalitate pe care dumneavoastră ați uh, spus că îl veți înființa în următoarele luni. Și cea de-a doua întrebare se referă și la celelalte loopholes, portițe de scăpare, referitor la aplicarea criteriilor actuale de supraveghere. Raportul dumneavoastră a subliniat faptul că e nevoie de o îmbunătățire a cooperării între agenții, autorități de supraveghere și având în vedere cât de pertinent este acest subiect, mai ales în cadrul uh, Brexitului uh, ce va avea loc anul viitor, aș vrea să vă întreb care este gradul de gravitate, având în vedere aplicarea diferențiată care există între statele membre. Pentru că în rapoartele pe care le-ați publicat și pe care ni le-ați prezentat, ați uh, semnalat că există diferite scenarii MIFID, există diferite uh, Uh, portițe de scăpare care ar putea fi uh, generate astfel la nivel local și acum aș vrea să vă întreb cam care este riscul uh, dacă nu am avea o convergență a sistemului de supraveghere. Mulțumesc! Thank you um, uh, very much for that question, Jonas. Mulțumesc pentru această întrebare. Să începem cu, ultimul, cu primul și ultimul punct în ceea ce privește riscul concurenței de reglementare și în ceea ce privește Brexitul. În Uniunea Europeană avem o piață de capital, um, piață de capital integrată cu 28 de intrări către această um, piață uh, comună. Dar există riscul de uh, concurență de reglementare, pentru că prin intermediul unei porți de acces, ai acces la întreaga piață de capital. Întrebarea este în ce măsură autoritățile de reglementare naționale țin cont de faptul că anumite produse vândute la nivel transfrontalier pot produce uh, consecințe în alte părți ale Europei și cum se ține cont uh, de asta. Asta se întoarce și la crearea autorităților de reglementare. În raportul la Rozier din 2011, concurența de reglementare era un element uh, esențial. Pentru Brexit mai ales înțelegem că participanți la piață uh, se mută în UE27, analizează situațiile de reglementare în diferite state membre și întrebarea este dacă autoritățile aplică aceleași standarde în Europa. Uh, pentru a primi acești uh, participanți. Și vedem că Regatul Unit vrea să rețină cât mai multe dintre aceste întreprinderi, iar interesul UE27 uh, este să se asigure că o entitate în UE27 poate fi supravegheată printr-un organism care se ocupă de această entitate și cam despre aceste riscuri e vorba. Cum am abordat asta? Uh, un acord cu Consiliul pentru a aduce aceste cazuri la nivel european, să le discutăm la ESMA, să discutăm în comun care este uh, minimul ce trebuie să fie în uh, UE27 și am solicitat ca autoritățile naționale să țină cont de astăzi. Am căzut de acord și asupra unui sistem de evaluare între egali uh, pentru a vedea cum se vor face aceste evaluări. În ceea ce privește Comitetul de Proporționalitate, este uh, ceva prevăzut în noile cerințe pentru autoritățile de supraveghere, deci nu numai ESMA, ci și EBA și EOPA implementează această cerință. În momentul de față discutăm formatul uh, exact al acestui tip de comitet. Eu cred că ar trebui să fie un comitet care să analizeze ex post dacă proporționalitatea a fost uh, luată în considerare în mod uh, suficient. Acum când elaborăm standardele tehnice de reglementare, trebuie să facem o analiză și în același timp proporționalitatea trebuie să fie un argument pentru a scădea standardele. Trebuie să ne asigurăm că atunci când uh, o activitate este uh, dusă la bun sfârșit de o entitate mai mică, se ține cont de asta, dar trebuie să ne asigurăm și că avem un mediu concurențial egal între entități mai mici și entități mai mari. Mulțumesc. Acum în numele Renew, domnul Garicano. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Două întrebări pentru domnul Campa. Avem o îngrijorare majoră având în vedere lupta împotriva spălării de bani. Și ni s-a spus cu, în, pe durata audierii că EBA dispunea de puține, puțin personal și puține instrumente pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Și noi, în momentul audierei, l-am întrebat pe domnul Dombrovskis ce dorește să facă în acest sens. Acum se pare că anumiți membri ai Consiliului își doresc să, să înființeze o agenție, o entitate nouă, independentă, care să-și asume aceste funcții de luptă directă împotriva spălării de bani în statele membre. Și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Ce părere aveți? Care ar putea fi legătura între o astfel de nouă agenție și EBA? Și cum anume uh, acestea ar putea coopera în, așa fel încât să, duc, să desfășoare muncă în mod complementar? Încă o a doua întrebare care se referă la schimbările fostul, de, de posturi, fostul director executiv general uh, și uh, acele uși rotative ale funcțiilor. După cum știți, acest lucru pe noi ne îngrijorează în Parlamentul European și ne îngrijorează care sunt măsurile ce vor fi luate pentru a evita situații de conflicte de interes atât de evidente a fost o decizie greșită din partea Consiliului EBA și nu înțelegem de ce s-a luat această decizie. Poziția mea și ceea ce vreau să propun comisiei noastre este că ar trebui să refuzăm să avem uh, ședințe cu domnul Farcas și ne-am dorit să uh, se adopte o astfel de, de, de, de poziție, pentru că uh, aceste uși rotative de schimbări de funcții și posturi Uh, nu pot fi acceptate. Pot exista situații de conflicte de interes și tocmai în acest caz nouă ni se pare că trebuie să luăm măsuri în acest sens. Care este părerea dumneavoastră? Yes, Mr. Yeah. Uh, thank you. Thank you very much for the questions. On the first question... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În ceea ce privește reglementarea uh, luptei împotriva spălării banilor, MLE în Uniunea Europeană, am spus de curând că regulamentul AML al Uniunii Europene se bazează pe este un regulament bazat pe principii minime. Asta înseamnă că există mult loc de interpretare a modului în care se poate aplica acest regulament în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea implementarea directivei este foarte, direct, este foarte diferită și este nevoie de coordonare. Mă bucur că Parlamentul a promovat această idee și a propus-o noi comisii care pare să fi preluat uh, ideea. Când ne gândim la cum putem să mergem înainte, există mai multe opțiuni. Cred că într o prim, într-o primă etapă ar fi nevoie de o abordare comună care ar trebui să înceapă cu o reglementare comună iar uh, principiul, uh, abordarea bazată pe principiul minim um, să fie restrânsă, poate să mergem chiar mai departe înspre un regulament. Fără asta mi se pare complicat să avem o autoritate omogenă care să pună în aplicare în mod eficace, în același fel, regulile în diferitele părți ale Uniunii Europene. Aș vrea de asemenea să fac o diferență între tipurile de sarcini uh, amele reglementări, supraveghere, dar și punerea în aplicare comună și urmărire a cazurilor în statele membre. Când ne gândim la acest proces, cu cât mergem mai departe către urmărire comună, cu atât devine mai dificil pentru că e nevoie de cooperare la nivel local, cu poliția, cu sistemele de justiție naționale. Deci o abordare comună la nivel european mi s-ar părea complicată, însă pe de altă parte să avem mai multă supraveghere, mai multe standarde comune, evaluare comună, cred că asta um, ar fi, um, ar fi bine. Apoi în ceea ce privește directorul executiv și anunțul său că uh, părăsește EBA. Uh, am spus că există un uh, conflict de interes, evident. Am spus asta de la început, când a spus că își dă demisia și că preia noua funcție. Am urmat uh, procedura aferentă, am um, anunțat Comisia pentru Conflicte de Interes și am stabilit trei domenii de restricții. În primul rând, din momentul în care a de- și-a anunț de- anunțat decizia, a fost exclus de la orice discuție de politici, și uh, nu va putea să își ia, uh, să-și intre în funcție uh, din, înainte de februarie. De deci șase luni va fi o perioadă în care nu va putea lucra. De asemenea, nu va avea dreptul să contacteze pe nimeni din EBA de 2 ani de când preia noua funcție deci până la sfârșitul lui ianuarie 2022 și de asemenea, timp de 18 luni nu va putea să lucreze cu AFME sau orice membru al AFME la orice dosar în care, la care a lucrat la EBA în ultimii trei ani. În ceea ce privește pune, posibilitatea de punere în aplicare, ea este mai eficientă în, la primele două Acum, directorul general nu, nu participă la luarea de decizii de, de politici. De asemenea, am anunțat uh, personalul că nu are voie să intre în contact uh, cu această, cu uh, această persoană și că trebuie să contacteze în caz de contact Comitetul pentru Conflict de Interes. Deci 18 luni are restricții de a lucra la orice dosar public la care a lucrat în ultimii 3 ani ca director al EBA. Deci, dacă el decide să întreprinde uh, orice fel de activitate ce ține de asta, cred că este mai bine ca noi să fim la curent, să comunicăm și uh, dacă uh, comisia, uh, comitetul decide să nu intre în contact cu el, cred că este o aplicare corectă a regulilor. Mulțumesc pentru aceste clarificări. Uh, domnul Lunas în numele verzilor. Domnul Jacques Lunas. Mulțumesc. Aș avea o întrebare către domnul Bernardino, în calitate de președinte al Comitetului Comun. În prezentarea noastră ați vorbit despre nevoia de convergență de supraveghere în asigurări, dar nu numai. Este, există această nevoie și în alte domenii. Colegi, colegii noastre au menționat concurența de reglementare sau de supraveghere. Am văzut asta și la nivel uh, național. Într-un uh, articol uh, de, scris de mai mulți Uh, autori, s-au uh, identificat mai multe modele de supraveghere, sectora, sectorial, integrat, două agenții sau modelul Twin Peaks. Asta în sine arată că există heterogeneitate în arhitectura de supraveghere în Uniunea Europeană, dar și la nivel mondial. Dar noi vorbim despre Uniunea Europeană. În baza experienței noastre și a colegilor dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră. De exemplu, domnul Dombrovski, s-am avut audiere și dumnealui a, a promovat modelul Twin Peaks, uh, așa cum e, a, același model este promovat și de a, uh, autorii a, uh, think tank-ului Bruegel. Însă, pentru fiecare model este nevoie de competențe diferite, pentru supravegherea conduitei, dar și pentru uh, supravegherea prudențială. Nu putem avea o piață internă eficientă pentru că nu avem infrastructura omogenă de uh, supraveghere. Care este poziția dumneavoastră? Preferați unul dintre modele sau poate ceva nou? Uh, Three Peaks ar putea fi un, uh, un model pentru că și uh, infracțiunile uh, în domeniul financiar uh, trebuie incluse cumva. Care e poziția noastră? Very interesting, uh, very interesting question about the supervisory architecture. And I can give Mulțumesc, e o întrebare foarte interesantă în ceea ce privește arhitectura de supraveghere. Pot să vă dau un exemplu din uh, experiența mea de um, supraveghetor la nivel național pentru câțiva ani, iar acum ca persoană care vede lucrurile de la perspectivă, dintr-o perspectivă europeană. Uh, Cred că nu există model care să fie preferabil față de toate celelalte. Dacă ne uităm la diferitele crize uh, și ciclurile pe care le-am avut în sectorul financiar, nu a existat niciun model care să fi rezistat uh, la tot. Diferite țări au diferite modele care fie au uh, făcut față în acele circunstanțe, fie nu au putut capta uh, toate problemele. Deci eu nu cred că există un model care să fie mai bun decât toate celelalte. Însă, ce mi se pare important este să ne asigurăm că, indiferent de model, există o serie de elemente fundamentale care fac parte din arhitectura de supraveghere în diferitele țări. Și reluând un lucru pe care l-ați menționat Uh, între diferența de supraveghere la nivel de conduită și la, la nivel prudențial. Experiența mea în ultimii ani a fost sau mi-a indicat că există diferențe între practicile de supraveghere prudențială în Europa și mai ales în asigurări și pensie. Există diferențe și noi încercăm să promovăm o abordare comună, însă în ceea ce privește conduita, diferențele sunt și mai mari. Și cred că aici, la nivel european, trebuie să acordăm mai multă atenție, atenție specifică. În ultimii ani am avut acte normative la nivel european care se concentrau pe protecția consumatorului și uh, modul în care sunt uh, conduse aceste afaceri. Cred că în Europa ne pricepem foarte bine să reglementăm. Lucrăm bine, Uh, ne implicăm, Parlament, Consilie, Comisie, autor, uh, autorități uh, europene, naționale, părți interesate, cred că producem legislație bună, dar cred că nu suntem la fel de buni în a o implementa și a o pune în aplicare. Și cred că în mai multe domenii am văzut asta. De exemplu, lupta împotriva spălării banilor. Deci cred că trebuie să facem mai mari eforturi pentru implementarea legislației, în a avea mai multă convergență și consecvență în supraveghere și pentru a ne asigura că și conduita este văzută ca o prioritate, pentru că până la urma urmei asta aduce rezultate vizibile pentru cetățeni. Asta îi, a, îi afectează, în sensul că a, uh, pot uh, avea acces la aceste a, uh, produse bazate pe principii mai etice. Deci mi se pare esențial să avem o abordare europeană la, în ceea ce privește acest lucru, mai degrabă decât să avem o, o arhitectură unică în ceea ce privește supraveghere. Mulțumesc în numele ID Antonio Rinaldi. De. Mulțumesc, doamna președintă Tinali. Voi vorbi în limba italiană și aș dori să mă adresez mai ales domnului Campa. Asistăm la o discriminare puternică față de băncile comerciale din Uniunea Europeană, care sprijină economia reală, de deci sprijină sistemul de producție, care sunt dezavantajate față de băncile care nu au activități comerciale, dar care sunt și ele expuse la riscuri destul de mari, care nu sunt monitorizate pot să aibă un impact uh, imens asupra întregului uh, sector bancar. Aceste temeri sunt generate de mm, cunoașterea riscurilor destul de înalte la care de ani de zile băncile europene sunt expuse, pentru că au în bilanțul contabil produse financiare derivate foarte complicate de categoria 11.3 depășesc, este un risc care depășește riscul um, guvernat de regulamentele dedicate contrapărților centrale în, uh, de regulamentul EMIR. Există regulamentul uh, european care guvernează tocmai aceste instrumente financiare care nu sunt tranzacționate pe platforme uh, Deci nu considerați că în acest context uh, Autoritatea Bancară Europeană ar trebui să lucreze la o metodologie specifică care să țină cont de aceste riscuri care afectează bănci europene importante. Mie mi se pare extrem de important să verificăm dacă capitalul uh, în rezervă al, uh, bănci, al băncilor europene, în contextul unor tranzacții cu asemenea produse derivate uh, complexe, este suficient într-o situație în care lucrurile uh, nu se desfășoară atât, atât de bine. Și vă aduc aminte că în um, contextul uh, problemelor uh, financiare, aceste, în ceea ce privește creditele ne- neperformante, s-au adoptat niște orientări generale specifice pentru a depăși modelele interne de calculare a acestor limite de către băncile specifice respective. Și în fine, aș dori să știu ce face EBA în ceea ce privește normele tehnice, de reglementare, vizând uh, reglementarea programelor uh, informatice, așa cum cere capitolul 3, 36 uh, din regulamentul privind cerințele de capital propriu. termenul limită este de, 20, de iunie 2020, însă situația este mult mai urgentă pentru că în acest moment băncile europene sunt dezavantajate față de omologele lor uh, americane sau față de uh, alte instituții financiare nebancare care nu trebuie să respecte aceleași obligații. Mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. O să încep să mă refer la partea legată de mari instituții și riscurile de piață cu care se confruntă acestea. După cum știți, prevederile um, de reglementare țin seama de niște taxe uh, specifice cer uh, crearea unor rezerve specifice în funcție de riscul cu care se confruntă aceste instituții de importanță globală. Deci aceste uh, rezerve, aceste cerințe sunt deja impuse. Deci există norme generale pe care aceste instituții trebuie să le respecte, pe lângă uh, rezervele specifice pe care trebuie să le formeze țin seama de riscul cu care se confruntă. În plus, când vine vorba de acest risc de piață, din 2012 s-a lucrat foarte mult, după cum știți și dumneavoastră prea bine, pentru ca băncile, de exemplu, să-și reducă expunerea la asemenea uh, derivative uh, tranzacționate mm, pe platforme neoficiale. Există un nou regulament um, privind uh, Basel 3. Noi la sfârșitul anului o să ne pronunțăm, uh, o să publicăm avizul privind implementarea acesta peste tot în Uniunea Europeană, noi considerăm că ar trebui ca bază 3 să fie, să fie respectat, chiar dacă impactul ar, asupra rezervelor de capital ar fi de până la 2%. Ați menționat și dumneavoastră creditele neperformante. De la bun început am spus și eu că băncile și-au redus numărul de credite neperformante în ultimii trei ani, au scăzut cu 50%. Este o tendință care cu toate acestea trebuie să fie continuată, mai ales în anumite țări unde nivelul creditor neperformante este destul de sau prea ridicat pentru a garanta o situație stabilă și am propus și câteva acțiuni concrete. Uh, vom publica niște orientări uh, generale privind uh, cei care emit Uh, creditele și ce ar trebui să facă pentru ca ulterior aceste credite să nu devină, să nu devină neperformante și în ceea ce privește programele uh, informatice. Ține de mandatul nostru să examinăm aceste programe informatice și mandatul nostru ne spune că trebuie să vedem care este valoarea potențială a software-ului respectiv, mai ales în cazul unei rezoluții și acum suntem în Uh, toiul acestor uh, activități am efectuat o consultare vis-a-vis -vis de datele pe care le vom uh, solicita băncilor. Discutăm în mod bilateral cu mai multe bănci de mari dimensiuni pentru a înțelege cum trebuie să fie interpretate diferitele date pentru a putea stabili categorii relevante pornind de la datele uh, respective și pentru a înțelege care este plus valoarea adusă de asemenea programe informatice pentru a merge înainte și sper că anul viitor să vă dăm informații ulterioare din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului Epping în numele ECR, vă aduc aminte că nu mai avem la dispoziție decât 10 uh, minute și mai mult de 10 colegi doresc să ia cuvântul. A, nu, uh, mă înșelasem, spune doamna președintă. M-am speriat degeaba, domnul Epping. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, uh, o să vorbesc în limba uh, olandeză pentru a-l întreba ceva pe domnul Maior. Domnule Maior, în această dimineață s-a discutat uh, interviul dat de dumneavoastră, prin care uh, atrageți atenția asupra investițiilor uh, dificile, a unor produse care nu sunt tranzacționate în bursă. Și, într-adevăr, există elemente care pot uh, amenința stabilitatea sistemului uh, financiar. Și cred că Um, se face trimitere la un investitor uh, britanic și mai ales de daunele cauzate de Brexit. Pentru că o piață, pierdem o pia- piața britanică de zeci și zeci de miliarde de euro. Și, în plus, în condițiile în care există o politică monetară expansionistă din partea Băncii Centrale Europene, aceasta nu poate lăsa rece anumiți investitori care, ca urmare a dobânzilor de referință reduse, sunt dispuși să își asume riscuri, uh, riscuri ulterioare. Și am ajuns și la întrebarea pe care doresc să vă uh, adresez. Puteți să ne prezentați o evaluare a potențialului risc la adresa sistemului financiar cauzate de asemenea, asem, asemenea factori și care sunt măsurile luate de ESMA pentru ca toate autoritățile naționale competente să poată efectueze aceleași controle asupra fondurilor care investesc mai mult peste medie în active care sunt greu apoi uh, tranzacționate. Și mă apropiu de concluzie. Problema este, una din probleme este generată de politica Băncii Centrale Europene, care nu face decât să ducă la apariția unor bule speculative peste tot în Europa, bazate pe produse, din nou, greu de tranzacționat și mult mai riscantă. Domnule Maior, în calitate de uh, supraveghetor, nu ar trebui să să cereți, uh, să trageți la răspundere Banca Centrală Europeană, să trageți la răspundere Autoritatea Monetară Europeană, să-i spuneți că o politică de acest tip poate să aibă consecințe dezastruoase? Vă mulțumesc, domnule Epping. Mă bucur că, m-ați, că mi-ați adresat această întrebare în, în limba olandeză, dar dacă îmi permiteți o să vă răspund în limba engleză. Pe această chestiune, ESMA în mod regulat a tras atenția asupra riscurilor reprezentate de mediul actual cu dobânzi de referință reduse. În acest context, uh, investitorii au tendința de a căuta profituri și ce putem vedea este că în ceea ce privește în domeniul gestionării uh, fondurilor de investiții, aceste fonduri caută produse care oferă un profit mai mare și investesc în produse uh, împrumutându-se mai mult sau investesc în uh, produse mai puțin lichide. Întrebarea care se pune este care este, care a fost impactul acestui uh, domeniu a unor, do, a unor, do, unor dobânzi de referință reduse deja de mai mult de 10 ani. Domeniul gestionării uh, fondurilor, uh, gestionării fondurilor s-a dublat, deci a devenit o parte importantă a sectorului financiar, în mod evident. Însă trebuie să înțelegem care sunt implicațiile acestor dobânzi reduse de referință și căutării de profituri mai mari, uh, lichidității fondurilor, depinde desigur de ce fel de fonduri discutăm, însă dacă este vorba de OPCVM-uri, acestea sunt obligate ca zilnic să-și uh, plătească investitorii dacă investitorii doresc să uh, fie plătiți pentru unitățile pe care au investit în, în fondul respectiv. Ce facem pentru a face față acestui risc? Am, avem instrumente care îmbunătățesc transparența, este un prim pas important și la începutul acestui an publicat un raport în care prezentăm lichiditatea portofoliilor gestionarilor, managerilor de fonduri respective pentru a vedea cât de repede se poate da curs uh, cerințelor de a răscumpăra investiția din fondul respectiv uh, pentru a vedea cât de repede un asemenea fond este, este lichidat și în ceea ce privește fondurile de investiții alternative, Uh, marele risc este legat de investițiile în imobiliare, deci transparența este un important, foarte important. Un alt răspuns important uh, se referă la legislația din partea Parlamentului și a Consiliului privind testarea um, la risc la, în situații de criză a acestor uh, fonduri. Această testare a devenit o, o obligativitate pentru gestionarii fondurilor um, de investiții alternative. Am publicat orientări uh, generale pentru testarea OPCVM-urilor și a fondurilor de investiții alternative. Există, avem și asemenea, așa numite simulări ale unor uh, teste de rezistență în care vedem că fonduri care au investit în obligațiuni pot face față mai bine cererilor de a răscumpărare, de a, de a fi răscumpărate investițiile în, în fondurile respective, însă anumite fonduri care au investit în alte titluri de valoare decât obligațiuni s-ar putea să aibă pro- probleme mai mari din acest punct de vedere. În ceea ce privește legătura cu activitățile autorităților de monetare, acestea, desigur, au un rol important când vine vorba de acest context al unor dobânzi de referință reduse, însă nu ele sunt singurele responsabile pentru aceste evoluții. Uh, autoritățile monetare trebuie să țină cont și de alți factori uh, și există și alți factori care determină contextul actual, cum ar fi îmbătrânirea populației, nu doar politicile uh, Băncii Centrale Europene. Mulțumesc, domnul Guzmau, numele GUE. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în limba portugheză domnule Campa. Dacă îmi permiteți, aș reveni Aș reveni la chestiunea legată de domnul Farcaș, directiv ex- executiv la Autoritatea Europeană de, de, de Supraveghere, care a devenit apoi un angajat al uneia din cele mai puternice organizații de lobby din Europa. O tranziție care reprezintă un puternic conflict de interese și aș dori să știu uh, de ce Autoritatea Bancară Europeană a permis um, această schimbare a, a funcției domnului Farcaș, pentru că cred că orice cetățean ar considera că astfel se pot uh, realiza risc, uh, riscurile concrete. În primul rând, nu ar trebui să există din partea lobbyiștilor un contact uh, direct cu personalul autorități, autorității bancare europene. Acest lucru nu, um, nu îl împiedică deloc pe domnul respectiv să folosească informațiile de, de care dispune deja ca urmare activității uh, de 8 ani pe care a avut-o în Autoritatea Bancară Europeană. Cunoscând prea bine numărul de telefon a mai multor funcționari din uh, Autoritatea Bancară Europeană. A doua condiție pe care ați uh, prezentat-o este aproape imposibil de verificat. De exemplu, uh, cum se poate ca autoritățile să aibă acces la dosarele de care se va ocupa domnul Farcaș în noua funcție pe care o va, o va ocupa. Nu știu, mi se pare că dați dovadă de atitudine puțin puțin uh, naivă, pentru că funcțiile, funcția pe care o va ocupa în uh, noua calitate sunt strâns legate de activitatea pe care o avusese în uh, ultimii 8 ani. Din păcate, nu este garantată o adevărată independență față de interesele private și de cei care apără aceste interese private le impun în fața celor publice, de fapt, și aș dori să știu care sunt criteriile de care ați ținut uh, cont pentru a lua această decizie și de ce nu ați folosit uh, prerogativa care vă revine de a interzice ca domnul Farcaș să lucreze la AFME sau de a impune o perioadă uh, de grație, de carantină înainte ca dumnealui să poată să ocupe această funcție. Domnul Campan. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu există nicio îndoială și am spus de la bun început că noul rol ocupat de domnul Farcaș reprezintă un, un conflict de interese ca urmare a faptului că a fost un director executiv la Autoritatea Bancară Europeană. Este un lucru recunoscut de noi și de majoritatea oamenilor. Întrebarea care se pune este cum gestionăm acest conflict de interes. Ceea ce am făcut nu a fost decât să respectăm regulament, actul care guvernează funcționarii Uniunii Europene, care cere fiecărui fost funcționar să um, raporteze activitățile pe care uh, le desfășoară timp de 24 de luni. Deci, do- după 24 de, de luni, după ce își părăsesc uh, funcția, niciun funcționar nu are obligativitatea de a raporta uh, de a raporta uh, instituțiilor Uniunii Europene dacă nu există un conflict de interese. Deci am plecat de la acest principiu de bază și am uh, lucrat invers. Deci noi am impus 24 de luni din momentul în care ne-a părăsit persoana respectivă, ceea ce înseamnă 6 luni după ce a încetat să mai ia orice decizie Uh, politică, pentru că a rămas timp de șase luni angajat autorității bancare europene fără a mai fi implicat în nicio activitate. Deci, de fapt, este o perioadă de 30 de luni. Și am mai, a mai adăugat uh, celor 24 de luni, deci aceasta a fost logica pe care am respectat-o. Din punctul de vedere al respectării normelor, este adevărat că abilitatea de a impune respectarea acestor norme, așa cum răspunsesem înainte domnului Garicano, este diferită din perspectiva AVE în funcție de uh, ce restricții uh, vizăm. Din punctul de vedere al contactului angajaților uh, autorității bancare europene, am interzis tuturor angajaților să discute timp de 18 luni cu domnul Farcaș Uh, aceste subiecte. Dacă domnul Farcaș uh, încearcă să contacteze, aceștia ar trebui să raporteze acest lucru. În ceea ce privește părțile terțe, primul care trebuie să respecte această decizie este domnul Farcaș. și putem, putem obține semnale dacă de, dumnealui nu, nu respectă această decizie. Și în fine, nu știu dacă v-am înțeles bine, m-ați întrebat de ce nu am putut să interzicem acestei persoane să ocupe acest post. Trebuie să înțelegem că există un, un drept fundamental, drept al omului, care a fost o parte importantă a vizului juridic pe care l-am uh, primit, și anume că nu putem, inter, nu putem impune o asemenea interdicție. Ceea ce putem face este să limităm activitățile desfășurate în noul post de persoana respectivă, însă dincolo de conflictul de interes, există activități pe care persoana respectivă le poate desfășura, pe care nu le putem limita. Și în plus, un lucru important, Există o, o, o, o diferență între un fost angajat al uh, Comisiei și un angajat, un director executiv la Autoritatea Europeană de Supraveghere. În al doilea Uh, caz, um, contractul este pe o, ter- pe o perioadă uh, determinată de timp, nu există plăți compensatorii odată cu terminarea uh, mandatului, de, exemplu. Un, un funcționar se poate pensiona, dacă își părăsește locul de muncă, poate să ocupe alt loc de muncă care să garanteze un evit, pe când un fost uh, director angajat al Autorității Bancare Europene, dacă își părăsește uh, locul de muncă, nu, uh, um, nu, nu are un venit garantat. Domnul Berger, din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare pentru domnul Campa. În ultima lună, Autoritatea Bancară Europeană a lansat un avertisment în legătură cu noua criptomonedă mm, planificată de Facebook, Libra, și ați spus că competența emiterii unor monede trebuie să, reț- să țină în mod exclusiv de uh, state, de autorități uh, monetare. În acest context, aș dori să vă întreb următoarele. În ce măsură autoritățile de supraveghere financiară europene sunt pregătite pentru a interveni din punct de vedere al reglementării unor proiecte cum este această monedă digitală Libra? Și a doua întrebare, reglementarea este o strategie, un răspuns strategic bun unor, adus unor asemenea proiecte sau poate ar fi o idee bună dacă uh, Însă și Banca Centrală Europeană ar uh, lucra și ar emite o asemenea uh, monedă digitală stabilă, stablecoin. Thank you. Thank you for the question on Libra and cryptocurrencies. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, e adevărat că e un subiect de actualitate, după cum bine ați subliniat. Anul acesta noi am emis o recomandare către Comisia Europeană uh, pentru a se aplica, aplica asupra acestor monede virtuale, criptomonede. Și multe, din, multe dintre aceste instrumente care ajung pe, pasă, pe piață poate nu sunt uh, uh, acoperite în întregime de regulamentul actual. Noi avem posibilitatea fie să considerăm aceste tipuri de active drept bani, monedă electronică și intră sub regulamentul de uh, uh plăți, sau considerăm că sunt produse de investiții și atunci intră sub regulamentele MIFID și aferente. Dar aceste active Uh, mai ales, spre exemplu, Libra, astfel de monede virtuale, nu intră în aceste categorii. Și acest aspect a fost de altfel subliniat și de către raportul G7 pe chestiunea specifică a Libra, și anume că e nevoie de o definire mai bună a structurilor și să știm exact ce e de făcut și uh, acest lucru, de altfel, a fost uh, oglindit și întrebările pe care le-a trimis Comisia Europeană către Asociația Libra pentru a lămuri aceste aspecte. E clar că e vorba de provocări care ne vor aștepta pe viitor uh, din ce în ce mai des, așa că e nevoie de claritate pentru a înțelege exact ce fel de instrumente sunt acestea, ce fel de produse sunt acestea și pentru a vedea dacă avem regulamentele necesare acestora și uh, împreună cu Comisia Europeană facem această evaluare în momentul de față. Să vedem dacă e vorba de monedă electronică sau e vorba de produs investițional și atunci să vedem unde anume, în ce categorie le înscriem. Dar, uh, bun, acum dumneavoastră ați menționat și o altă, un alt aspect, și anume eficiența politicilor, posibilitatea pentru Banca Centrală de a emite astfel de monedă electronică. Sincer, deocamdată asta e dincolo de uh, competențele noastre. Și acum din partea Socialiștilor și Democraților, domnul Paul Tang. Mulțumesc, domnule Campa! O, iată o după amiază foarte ocupată, dar uh, știți că există o reacție foarte puternică în Parlament și nu numai în ceea ce privește acele uși rotative, schimbări de posturi. Pentru că nu e vorba doar de EBA și ESMA, ci transmite un semnal, impresia că dacă Uh, ești prietenos cu sectorul, atunci ai să primești o recompensă, un job bine plătit. Și asta pune sub semnul întrebării integritatea instituțiilor. Uh, bun, știm că ați încercat să gestionați această chestiune și acest conflict de interese. Acum întrebarea este cât de credibil e totul. În uh, scrisoarea pentru pe care, s-a, pe, pe care ați trimis-o s-a spus că domnul Farcas nu se poate ocupa de anumite dosare, PLS2, spre exemplu, dar, sincer, nu știu dacă există vreun aspect care să nu intre în cadrul EBA și care să nu fi fost legat de munca desfășurată de domnul EBA. Putea, pot, există un astfel de dosar cheie uh, asupra căreia domnul Farcas n-a lucrat? Și de asemenea, în scrisoarea aceasta ați menționat faptul că domnul Farcaș are răspunderea de a se asigura că uh, informațiile pe care le deține uh, sunt, rămân în continuare confidențiale. Deci el dânsul are uh, răspunderea de a verifica dacă își respectă obligațiile sau nu. Cât de credibil e asta? Eu nu cred că e foarte credibil să ne așteptăm că domnul Farcaș uh, să stea în biroul său, să nu lucreze pe subiecte importante de competența ESMA și să nu, întâlnească, să nu se întâlnească cu interlocutori importanți. Oare n-ar fi fost mai logic să blocați acest transfer, această schimbare de funcție? Și dacă e să mă uit la regulamentul de procedură aplicabilă funcționare, aplicabil funcționarilor, eu cred că acesta, de fapt, permite autoritatea poate, în interes de serviciu, să interzică uh, o, ceva. Deci, oare nu cumva sunteți de părere că, de fapt, există posibilitatea, prin regulamentul de procedură aplicabil funcționarilor, să fie interzisă această schimbare de funcție? Și, doamnă președinte, eu să știți că sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Caicanu, și anume Comisia și Parlamentul European ar trebui uh, să uh, nu mai aibă niciun fel de contact cu domnul Farcas și uh, nu ar fi trebuit să fie permis această schimbare de funcție pentru că pune probleme de integritate. Mulțumesc, răspunde domnul Campa. Încă o dată mulțumesc pentru această întrebare. E adevărat că eu după amiază plină de activitate, dar să știți că mă bucur pentru că sunt subiecte cheie care trebuie să fie lămurite, să știm exact în ce situație ne aflăm. Și ca să mă refer la sfârșitul întrebării dumneavoastră, eu sincer, eu cred că nu este nici în interesul domnului Farcas, nici al nimănui al cuiva să aibă un comportament care să uh, contravină deciziei pe care am luat-o referitor la chestiunea conflictului de interese. După cum am spus și domnului Caricanu, eu nu mă aștept ca domnul Farcas să vină în Parlament sau în... Ă, dar dacă se întâmplă așa ceva, atunci puteți să ne comunicați nouă și atunci ă, noi putem să întreprindem ceva. Cred că e singura posibilitate, cea mai optimă de altfel, ă, cea mai bună pentru a face ceva. Deci salut această ultimă parte a întrebării dumneavoastră. Acum, referitor la blocarea deciziei, care de fapt e miezul problemei. Uh, și asta pentru a mă referi și la răspunsul pe care l-am dat adinaur pe acest subiect. Blocarea acestei decizii e un pas important și trebuie să ponderăm, să analizăm argumentele pro și contra. Și situația cu care ne-am confruntat este să blocăm pentru o persoană posibilitatea de a găsi un loc de muncă pentru a avea un salariu fără să-i oferim niciun fel de altă alternativă. Asta e situația. Pentru că în momentul în care un director executiv părăsește EBA, uh, el uh, nu are alte posibilități alternative de a lucra la EBA. Deci, noi, nouă ni s-a părut că măsura cea mai proporționată era să limităm conținutul activităților pe care persoana respectivă le poate desfășura în noul job și care ar putea fi, face obiectul unui conflict de interese și să ne asigurăm că nu avem acest conflict de interese. Însă, după cum a spus și dumneavoastră, în noua sa funcție, în nou sau job, domnul Farcas va avea niște atribuții, dar care nu trebuie să intre în conflict de interes cu funcția pe care a avut-o înainte la EBA. Dar eu nu eu pot să mă pronunț asupra acestui, uh, acestui subiect. Domnul Farcas și autoritățile trebuie să examineze acest punct. Uh, evident, evaluarea riscului uh, și amploarea uh, funcției pe care o va ocupa Acestea sunt aspecte asupra cărora trebuie în continuare să ne mai pronunțăm. Iar în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziei, ceva evident, nu? Decizia îi se aplică lui, domnului Farcas, deci el este prima persoană interesată uh, să, să respecte decizia. Eu, spre exemplu, dacă circul în trafic, trebuie să respect restricțiile de viteză și așa mai departe. Mi se aplică mie. Uh, acum, evident, autoritățile sunt cele, dacă e necesar, să se asigure că persoana respectivă și respectă decizia până la capăt și să ia măsurile ce se impun în cazul în care aceasta nu respectă. Mulțumesc! For renew, Billy. Mulțumesc și acum din partea Renew, domnul Billy Kenher. Mulțumesc, am o întrebare către cei trei participanți. În ceea ce privește tranziția ecologică, în acest context? Sunteți mulțumit de felul în care evoluează lucrurile? Uh, trebuie să avem o integritate de plină în evaluarea celor obligațiuni ecologice și să informăm investitorii. Apoi, pe piața asigurărilor, fixarea prețurilor, de asemenea, este un element important. Um, prețuri duale. Trebuie să existe o adevărată anchetă la nivel european pentru a ne asigura că evităm acest fenomen pe piața europeană. Apoi, uh, creditele neperformante și presiunile uh, cu care se confruntă băncile care au aceste credite neperformante în cadrul Basel III. Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit de sprijinul autorităților naționale pentru a se asigura că se respectă în momentul în care se vând aceste credite neperformante, că se respectă interesele creditorilor, fie că e vorba de gospodării, de IMM-uri, pentru că uh, am impresia totuși că în acest domeniu specific lipsește acest lucru și uh, de multe ori băncile nu doresc să, să, să uh, elimine aceste credite neperformante din cauza costurilor. Deci, cum vă veți asigura că interesele acestor persoane și acestor IMM-uri nu vor fi afectate? Pentru că e clar că uh, de multe ori băncile, nu numai că sunt cele care participă la uh, uh, constituirea regulamentelor, dar în același timp sunt și cele care se asigură că acestea sunt aplicate. Um, very much, uh, for... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Ceea ce este important în ceea ce privește obligațiunile ecologice, e clar că există uh, o cerere, cerere de claritate și de fiabilitate a acestei mărci, a acestei uh, brand. Și e nevoie de transparență. Sectorul public uh, înaintea sectorului privat a fost cel care a pus la punct standarde în materie de durabilitate și de transparență. Acum ceea ce constatăm, având în vedere riscul uh, um, așa zise ecologizări, observăm că apar noi standarde, scheme de raportare și de informare diferite și de aceea constatăm o solicitare de claritate, de clarificare sporită în domeniu. Um, avem M-ați întrebat dacă avem un cadru potrivit părerea mea personală este că a venit momentul să venim cu măsuri de reglementare prin care să determinăm autoritățile, sectorul public, evident, după toate consultările necesare, că sectorul public este cel care va fixa cerințele și a doua parte ar fi ca în practică să verificăm exact dacă aceste obligațiuni și îndeplinesc concret cerințele. Evident, știm din alte părți ale sectorului financiar că asta se poate face prin verificări. Verificările pot fi făcute de părți terțe, dar aceste părți terțe e foarte important ca acestea să fie recunoscute, autorizate și să ne asigurăm că până la urmă sistemul este unul fiabil. Putem avea un sistem de raportare financiară și Trebuie să ne asigurăm că sectorul public mai întâi este cel care stabilește cerințele și apoi firmele de auditare sunt cele care vor evalua aceste produse și conformitatea lor față de regulamente. Dar evident că acum trebuie să vedem viteza cu care evoluează acest sector. Dar e clar că acestea pot fi linii îndrumătoare pentru anul ce ne așteaptă. Mulțumesc, mulțumesc pentru această întrebare. Uh, da, e adevărat că vrem să avem un set unic de reguli, cod de conduită. Uh, avem rapoarte anuale uh, ca, prin care, din partea consumatorilor, primim indicații și asta așa defalcat pe statele membre. Dar nu numai din partea autorităților naționale, ci și din partea asociațiilor de consumatori, din partea pieței. Și evident trebuie să prioritizăm tipul de acțiuni pe care le întreprindem și în ce domenii. Spre exemplu, anul trecut trecut, uh, am avut o evaluare tematică pe un domeniu în care, uh, spre exemplu, au apărut aceste probleme de prețuri duale și acest lucru s-a fost înscris în evaluarea noastră tematică. Uh, e adevărat că problema prețurilor duale a fost deja abordată Uh, mai mult, spre exemplu, în uh, Regatul Unit decât în Irlanda, dar e clar că acest lucru va face parte din munca noastră cu prioritate în următorii ani și cu siguranță că va trebui să facem o analiză globală la nivel european. Dar uh, mai sunt și alte aspecte, cum ar fi, spre exemplu, vânzarea de uh, asigurări de viață cuplate cu credite imobiliare. E nevoie de transparență în acest caz. Uh, Apoi, mai sunt și alte categorii de asigurări care sunt vândute la pachet cu alte tipuri de produse. Și de multe ori aceste lucruri au fost menționate în diferite țări uh, europene, așa că trebuie să facem o prioritizare a analizei pan-europene pe care vrem să o facem. Însă cu siguranță suntem atenți la acest aspect și cu siguranță l-am și evocat deja cu autoritățile naționale. Domnul Campo, Da, din punct de vedere al sectorului bancar, în ceea ce privește creditele neperformante, da, e clar că ne dorim o reducere a acestora, dar depinde de jurisdicție. De multe ori uh, e vorba de companii private, de multe ori de companii de stat și tocmai de aceea trebuie să avem o transmitere a acestor credite neperformante dinspre bănci înspre alte sectoare. De mult, uneori ele sunt uh, executate cu garanție, de mult, alte ori sunt vândute, deci abordările pot fi foarte diferite și există o gamă largă de posibilități. Dar aveți dreptate trebuie să fim atenți la specificitatea aceasta pe care ați evocat-o și anume IMM-uri și gospodării protecția oferită, în felul în care sunt executate aceste credite. Există discrepanțe mari în funcție de state membre și de multe ori am, fost cazuri în care s-au fost identificate dificultăți pentru a executa o garanție pe un credit neperformant. În momentul de față, asta e situația pe care o examinăm și primim informații foarte detaliate. Uh, la cererea Comisiei Europene o să și facem un raport tocmai uh, despre executarea creditelor neperformante și felul în care uh, și care este eficiența executarea acestora în funcție de state membre dar ne concentrăm pe executarea creditelor de către bănci dar pot exista și tărți, uh, părți terțe care, uh, spre exemplu, nu sunt bănci și atunci uh, va trebui să analizăm și aceste, aceste credite. Dar o să știți că analiza se va face și să sperăm că vom reuși să deslușim lucrurile. Now we do have 10 minutes left and five... Mulțumesc. Ne-au mai rămas 10 minute, însă 5 persoane s-au înscris la cuvânt, deci am să vă rog să fiți cât se poate de conciși. Nico Ghiori din partea PP. Doamna Enike Gări. Mulțumesc. Aș avea o întrebare către domnul Campa. De fapt, două. Voi încerca să fiu succintă. Prima mea întrebare este următoarea. În ultimii ani uh, am avut creștere economică, șomajul era în scădere, băncile se descurcau destul de bine. Însă, în același timp, încrederea oamenilor în acest uh, sector nu este la un nivel record. Și, oameni, și oamenii au senzația că mai multe bănci au trecut uh, testul de rezistență decât ar fi trebuit. Domnule Nria, a venit în fața comisiei noastre și ne-a transmis informații și am primit informații despre uh, Deutsche Bank, al, uh, care evaluare comercială este mult mai mică de, decât valoarea nominală. Și asta aș vrea să știu. De ce publicul nu e dispus să creadă că băncile se descurcă? A doua întrebare se referă la monedele virtuale și n-aș vrea să mă refer la reglementare ci la abordarea băncilor. Cred că este una dintre cele mai mari bătăi de cap, pentru că băncile pierd mii de clienți din cauza criptomonedelor. Eu de curând am dorit să plătesc la bancă, mi s-a spus nu, nu puteți, nu puteți uh, mi s-a spus poți plăti numai cu Revolut. Și m-am întrebat uh, cum rezistă băncile avem uh, probleme cu terorismul, cu, spăla, cu lupta împotriva spălării banilor, însă cu, uh, și criptomonedele sunt o problemă. Cum pot să, supravie, să supraviețuiască băncile pierderii de clienți? Questions. Uh, you know, you are absolutely right uh, when you said that the market perception, the investor perception on the valuation. Vorbi, ați vorbit despre percepția uh, pe piață și percepția băncilor. Uh, ea nu este pozitivă și percepția uh, băncilor este, ca fiind, este mai, mm, la un nivel mai scăzut decât uh, nivelul real. Însă mediul, faptul că rata dobânzii este scăzută, acordarea, iar cred că joacă un rol, Uh, uh, posibilitatea băncilor de a-și uh, adapta costurile la venituri. După cum ați spus și dumneavoastră, există o provocare și din partea noilor tehnologii și din partea produselor alternative. Provocarea este mare, Uh, băncile trebuie să facă investiții pentru a face față evoluțiilor tehnologice și provocărilor tehnologice. De asemenea, uh, uh, noi tipuri de afaceri se deschid. V-ați referit la Revolut. În mod, um, de exemplu, în domeniul plăților, unde acționează această firmă, iată, apar noi concurenți. Deci provocările sunt mari pentru bănci. Deci, ce ne facem? Ca autorități de reglementare suntem preocupați pentru că mandatul nostru este stabilitatea financiară. Ne dorim ca sectorul bancar să aibă un model de afaceri durabil pentru, pe termen mediu și lung. Și uh, în ceea ce privește uh, balanța, băncile sunt mai puternice, au mai mult capital, mai puține credite neperformante. Însă, privind înspre viitor, uh, apar și vedem că există și slăbiciuni. Băncile trebuie să găsească o cale de ieșire, însă, da, costurile sunt importante, restructurarea, astfel încât să, să reușească numai cele mai bune și celelalte să iasă de pe piață. Și, în al treilea rând, noi, ca autorități de reglementare, trebuie să fim conștienți că, pe măsură ce trece timpul, mai ales în uh, proces, în evoluția tehnologiei, noi trebuie să fim neutri din punct de vedere al uh, tehnologiei. Uh, tehnologiile, atâta timp cât respectă un uh, minim de criterii, trebuie să poată avea acces la piață, deci protecția consumatorilor, asigurarea concurenței. De asemenea, trebuie să fim neutri între diferiți actori, să ne asigurăm că mediul nu protejează mai degrabă bănci față de non-bănci sau că nu protejăm uh, anumite bănci față de alte bănci, uh, bănci uh, no, vechi față de bănci noi, bănci mici sau mari față de bănci mari sau mici. Acesta este una dintre mari uh, provocări. Mulțumesc acum Pedro Marquez în numele SND. Mulțumesc. Aș avea o întrebare către domnul Bernardino și voi vorbi în limba mamei mele, în portugheză. dat în cont președinte da EIOPA o, o, este ambiente de taxas de juros baixas é também, como disse... Aș dori să mă refer la EIOPA. Avem acum rata de dobândă foarte scăzută și asta duce la anumite riscuri, ceea ce poate avea efecte și asupra sectoarelor pe care le-ați menționat deja, dar eu mă gândesc mai ales la uh, sectorul pensiilor și asigurărilor. Aș vrea să știu ce fel de măsuri ați uh, propune pentru o mai bună eficiență în acest sector, în acest context al dobânzilor reduse, astfel încât să putem uh, răspunde mai bine și la provocarea rentabilității. Aș vrea de asemenea să mă refer la rolul nostru ca vicepreședinte al uh, autorităților de supraveghere, rol, uh, riscurile sistemice în sectorul financiar. Acum riscul este destul de scăzut față de în trecut Însă, în același timp, trebuie să ducem la bun sfârșit Uniunea Bancară. Iar acest lucru nu s-a întâmplat. Ce fel de măsuri concrete doriți să propuneți? De exemplu, accelerarea backstop-ului. Uh, mulți ar fi interesați de acest răspuns. Și apoi uh, domeniul uh, bancar paralel. Um, este un sector care în ultimii ani a câștigat în pondere și aș vrea să uh, știu cum reglementăm activitatea uh, sectorului bancar paralel. Cred că trebuie făcut mai mult aici. Um, Mulțumesc. Am să încerc să răspund la întrebarea noastră în engleză. În ceea ce privește mediul uh, cu o rată de dobândă scăzută și mai mult. Acum uh, avem chiar, uh, este nu numai scăzută, este chiar negativă rata dobânzii uneori. Pentru pensii și asigurări uh, este o provocare pentru că este modelul de afaceri, mai ales pentru companiile de pensii și de, de asigurări pe viață. Uh, și se pune sub semnul întrebării acest model de afaceri. Uh, de mai mulți ani luăm o serie întreagă de măsuri, începând prin a ne asigura că creăm un regim specific, cum este uh, Solvență 2, care să anticipeze și să urmeze evaluarea pe piață, dând astfel companiilor uh, o înțelegere mai bună a implicațiilor, a schimbărilor variabilelor pe piață, inclusiv rata dobânzii. Acum avem un regim cu Solvență 2 care răspunde mult mai îndeaproape la provocările acest, acestei situ, acestui context de rată de dobândă scăzută. De asemenea, EIOPA a promovat o serie întreagă de măsuri în urmă cu câțiva ani pentru a se asigura că asiguratorii își adaptează modelul de afaceri la noul mediu, că își schimbă produsele, că uh, Um, stabilesc mai bine prețurile garanțiilor pe care le pun pe piață. A fost foarte important acest lucru, dar de asemenea a fost foarte important să ne asigurăm că facem, că sunt abordate în mod corect portofoliile existente. Pentru că aceste portofolii constituie obligații față de consumatorii europeni. Ce am făcut aici cu Sol Solvență 2 a fost să ne asigurăm că există o perioadă de tranziție, dar nu pe gratis, perioadă în care asiguratorii vor trebui să își crească capitalul până la standardul solvență 2 sub monitorizarea uh, apro- uh, autorităților de supraveghere. Și, de asemenea, politica de dividende trebuie să țină cont uh, de necesitatea de a um, crește capitalul de-a lungul anilor. Este important să analizăm asta îndeaproape, în mod regulat. Ce putem face în plus față de asta? Două lucruri importante. În primul rând, testele de rezistență. Și trebuie să spun că odată la 2 ani am făcut teste de rezistență și în domeniul asigurărilor și pensiilor. Și uneori am fost foarte criticați de industrie uh, pentru că unele dintre premisele noastre privind ratele de dobândă ar fi fost complet nerealiste. Cred că realitatea a arătat că am avut dreptate acum câțiva ani, când am făcut un test de rezistență um, cu un mediu prelungit de rate de dobândă scăzută, um, pot să vă spun că nivelul la care s-a ajuns acum a depășit deja estimările pe care le uh, făcusem. Deci uh, a, a scăz, um, curba a scăzut și mai mult. Deci uh, trebuie luat o serie de măsuri pentru a crește durabilitatea, sustenabilitatea acestor, acestor uh, companii. Însă trebuie să fim și prudenți. Situația actuală, cu rata dobânzii scăzută, aduce cu sine și schimbarea modelului de afaceri și mai puține garanții oferite de sector în asigurări sau în pensii, trecându-se mai mult către uh, un model de afaceri bazat pe unitate, pe unități, unde practic riscurile sunt transferate deținătorilor de polițe. Și, și asta constituie o provocare. Dacă ai astfel de produse, uh, consumatorii pot alege investițiile pe care le fac și de multe ori nu au suficiente cunoștințe pentru a face acest tip de alegere. Este, și lucrăm în acest domeniu, asupra acestui element acum, pentru a urmări um, acest tip de uh, produs. Este important ca informațiile potrivite să fie puse la dispoziție, astfel încât și într-un astfel de mediu cu rata de obânzii scăzută uh, să fie analizate mai îndeaproape și produsele care transferă riscul către clienți. În ceea ce privește riscul sistemic, vă asigur că trebuie să ducem la bun sfârșit uh, Uniunea Bancară și ar trebui la nivel european să avem curajul ca atunci când avem produse europene să le să stabilim uh, supravegherea și autorizarea la nivel european. Asta nu a fost posibil cu PEP, asta a dorit Comisia și Parlamentul a sprijinit, din păcate Consiliul nu a fost de acord. Este un element care cred că trebuie să fie adus la nivelul european al discuției. Mulțumesc. Și acum Molly Scott Cato, în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare către domnul Maior. În ceea ce privește durabilitatea pe piețele de capital. În, în uh, sfaturile tehnice din 2019, în ceea ce privește uh, piața de uh, rating de credite, ați spus că nu trebuie modificat uh, regulamentul pentru agențiile de rating pentru a ține cont, a se ține mai degrabă cont de, credi, de criteriile de durabilitate. Mi s-a părut dezami, dezamăgitor. Ag, uh, agențiile de rating joacă un rol foarte important în fluxurile de capital. Tocmai de aceea, în 2018, Parlamentul a solicitat ca ESMA să primească mandat astfel încât agențiile de rating uh, să incorporeze aceste riscuri în uh, sistemele lor. Dacă nu putem modifica uh, regulamentul privind regul uh, agențiile de rating, ce fel de mecanism aveți în vedere pentru investitori, astfel încât să se asigure acea, o uh, acoperire a pieței similară și pentru a putea promova astfel de investiții, pentru că avem nevoie de ele în tranziția uh, climatică și, în mod mai general, cum credeți că sunt pregătite piețele financiare pentru riscuri climatice? Bineînțeles, ele sunt greu de uh, prevăzut, dar sunt din ce în ce mai probabile. For, for that question. So maybe start first with the, the last point and Mulțumesc. Am să încep cu ultimul punct și cu nevoia de a lucra uh, asupra chestiunilor de durabilitate, sustenabilitate din punctul de vedere al piețelor de capitale. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că uh, uh, un emitent are informațiile necesare asupra riscului climatic uh, din toate punctele de vedere. Am spus asta mai devreme, când, rolul, când factorii de durabilitate au jucat un rol important în rating, acest lucru trebuie clarificat uh, față de investitor, însă nu am mers atât de departe încât să spunem că toate ratingurile trebuie să cuprindă chestiuni de uh, durabilitate, pentru că există anumite companii, anumite subiecte unde uh, nu, uh, nu este un criteriu atunci când se face un rating. Apoi, efectul uh, mediului asupra emitenților, asupra companiilor, într-adevăr, dar există și invers. Emitenții și companiile care au un efect asupra mediului. Vedem din ce în ce mai multe companii sau mai mulți investitori care vor uh, să știe care este efectul emitentului lor asupra mediului. Când calculează valoarea investiției lor, vor să înțeleagă Um, impactul acestor emitențe asupra mediului. Deci este important ca aceste elemente să fie luate în considerare. Am sprijinit în totalitate munca uh, comisie, uh, comisiei când, prin uh, consilierea noastră în ceea ce privește impactul de mediu Um, și companiile uh, și firmele de investiții și um, consilierea pe care o acordă clienților lor, am spus că nu ar fi uh, înțelept să, includ, să se includă în totalitate um, chestiunile de mediu în ratinguri, pentru că ratingul ține de uh, solvabilitatea unei persoane, dar deci, motivul de a nu merge mai departe este pentru că ratingurile, așa cum sunt uh, definite ele în regulamentul privind uh, ratingul creditelor, este uh, pentru a analiza solvabilitatea unui emitent. Și numai pentru anumite grupuri de emitenți această informație este importantă. Mulțumesc. Ultima persoană, Gunnar Beck, din, uh, din partea ID. Thank you. Uh, Madam Chairman, I've got a question for... Uh... Mulțumesc. Aș avea o întrebare către domnul Campa. Voi vorbi în germană. Voi citi în germană. În ultimii trei ani, conform EBA și a tabloului de bord uh, cu privire la risc, în al doilea trimestru al lui 2019, băncile nu au putut să-și crească solvabilitatea. Și întrebarea mea se va, întreb, se va împărți pe trei aspecte. În primul rând, statisticile EBA, din punctul nostru de vedere, arată că cerințele europene de uh, Uh, capital și măsurile de uh, reducere a riscului au eșuat, astfel, pentru că solvabilitatea băncilor nici măcar nu s-a schimbat. Băncile mai mari sunt în continuare mai puțin solvabile decât cele mici și constituie drept urmare un risc sistemic. În ciuda Basel 3 și în ciuda prevederilor UE privind cerințele de capital propriu. În al doilea rând, în, uh, conform evaluarea multor bănci germane, ratele de dobândă negative și măsurile BCE au afectat solvabilitatea în sectorul bancar. Cum evaluați dumneavoastră politica lejeră, laxă a BCE, politica monetară laxă a BCE? Și în al treilea rând, rata de dobând, ratele de dobândă negative duc la costuri directe Um, pentru bănci, pentru că trebuie să păstreze rezerve la BCE, dar și la costuri uh, indirecte, în special în țări în care um, ratele de dobândă negativă pentru depozite private sunt împotriva legii. Credeți că statele membre ar trebui să um, schimbe aceste prevederi pentru a îmbunătăți capacitatea de plată a sectorului financiar? Mulțumesc! Thank you. Mr. Campa. Thank you. Thank you for the questions. Uh, regarding the... Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește primul aspect, am spus că capitalizarea și rata de capitalizare a băncilor europene în general s-a îmbunătățit um, și diferențele s-au redus băncile cu rate de capital mai mică și, mm, și au crescut-o. Deci uh, s-au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește recapitalizarea băncilor și nivelurile actuale de capital sunt mai mult sau mai puțin uh, în conformitate cu regulile și cu testele de rezistență efectuate anul trecut. Deci nu există uh, o nevoie de recapitalizare semnificativă la bănci. La al doilea punct, perspectivă pentru profitabilitatea sectorului bancar nu este foarte promițătoare acum și um, prelu- rata dobân- dobânzii scăzută pe termen lung este o provocare. În același timp, băncile uh, cu greu și-au adaptat costurile uh, pentru a face față acestui mediu. Uh, lipsa de venituri este uh, Uh, compensată de uh, un mediu macroeconomic benin. Însă ne temem că acum uh, economia ar putea să-și schimbe tendința și să se schimbe situația și în ceea ce privește comisioanele. În ceea ce privește ratele de dobândă negativă și efectul asupra balanței și mai ales uh, depozitele um, care ar fi afectate. Facem o evaluare la EBA în momentul de față în ceea ce privește cerințele juridice. Uh, s-ar putea să existe uh, reguli în diferitele state membre în ceea ce privește asta. Și ar putea fi o provocare pentru bănci, poate că nu, dar dacă există restricții, s-ar putea ca băncile să reacționeze în altă direcție, de exemplu crescând uh, um, taxele și comisioanele um, sau vor căuta alte moduri de a um, face venituri din partea consumatorilor. Mulțumesc, le mulțumesc domnului Bernardino, domnului Campa și domnului Maior pentru răspunsurile la întrebările lor. Le mulțumesc uh, tuturor pentru acest schimb de opinii, întotdeauna este foarte important și sperăm să continuăm în același spirit al Um, colaborări în viitor. Îi dau cuvântul acum domnului Guzmao. Thank you. Uh, we will now go on for uh, item 7 and Mulțumesc. O să trecem acum la punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi. Please those who are leaving și aș ruga pe cei care părăsesc sala să o facă cât mai rapid și pe ceilalți să ia loc. So Lidia Pereira is the shadow is the Lidia Pereira este raportoare pentru ambele rapoarte. Însă domnul Ferber va lua cuvântul în numele dumnei. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O să citesc uh, o notiță informativă din partea Lidiei. Digitalizarea ne schimbă societățile și economia, atât consumatorii cât și întreprinderile se confruntă cu inovări uh, în toate, din toate punctele de vedere. În 2018, 69% din consumatorii europeni au cumpărat pe internet, 64% din alte țări europene. Tocmai de aceea trebuie să privim piața unică digitală ca o mare prioritate și ca oportunitate de a crește economica, economia și am avea nevoie de o legiferare inteligentă care reglementează și permite un mediu de afaceri deschis. Inovarea și digitalizarea merg mână în mână cu provocări uh, pentru a crea o adevărată piață digitală. Uh, frauda cu TVA, de exemplu, reprezintă un obstacol în calea unei asemenea piețe unice și Obiectivul nostru este să avem o cooperare europeană comună. Din păcate, uh, doamna Pereira scrie că nu a putut să participe la reuniunea din această după masă. Ceruse secretariatului să fie prevăzut acest punct pentru reuniunea de mâine. Acest lucru nu a fost posibil. Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de dumneavoastră astăzi, dar aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu toți pe marginea acestor rapoarte, mai ales cu raportorii din umbră, din partea cărora aștept contribuții importante în următoarele zile. Calendarul este strâns dar sunt sigură că vom obține o poziție clară din partea Parlamentului European. Știți că procedura pe marginea ambelor rapoarte este una de uh, consultare. Consiliul trebuie să ajungă la un consens pe marginea acestui raport, dar este important ca și Parlamentul să se pronunțe în mod de ferm împotriva fraudei cu TVA în comerțul electronic pentru soluții inovatoare avem nevoie de o reglementare inovatoare. La probleme complicate trebuie să venim și cu răspunsuri complexe din partea legiuitorilor. Datorită um, complexității acestui subiect, m-am pronunțat împotriva unei proceduri simplificate și am propus o respectarea unei proceduri ordinare care va da ocazia tuturor forțelor politice prezente în acest Parlament să se uh, Uh, pronunțe pe acest subiect și uh, este un subiect care va putea ajunge și pe ordinea de zi a plenarei, uh, ceea ce ar permite cetățenilor să urmărească mai îndeaproape dezbaterea privind prioritățile noastre de a combate frauda cu TVA. Este vorba de o propunere privind un regulament și uh, directivă. Prin directivă creăm uh, o obligativitate pentru furnizorii de servicii de plăți să păstreze informații detaliate privind plățile transfrontaliere, mai ales în contextul regulamentului. Lans, um, lansăm CCOP, un nou sistem de colectare de informații legate de uh, plățile efectuate, care ajută statele membre să uh, colecționeze informațiile furnizate de, servi- de uh, furnizorii de plăți. Sunt create obligat obligații atât pentru furnizorii de servicii de plăți, cât și uh, pentru statele membre, ceea ce reprezintă un pas important în combaterea fraudei cu TVA în comerțul elect- electronic. Este inacceptabil ca TVA-ul uh, pierdut ajunge până la 5 miliarde de euro în fiecare an, ceea ce reprezintă întregul sector de comerț electronic portughez în anul 2018 și reprezintă o parte a lacunei mari de TVA de 160 de miliarde de euro în 2017. 260 de milioane de euro de venit pierdut, pierdut pe persoană în Uniunea Europeană. Acesta este scenariul cu care ne confruntăm. Și în acest context trebuie să găsim răspunsuri eficiente și rapide și sper să putem lua o decizie în acest an. În proiectul meu de raport uh, prezint câteva chestiuni de care ar trebui să țină cont Consiliul. În primul, digitalizarea. Frauda cu TVA este într-o evoluție um, continuă, are un uh, caracter tot mai complex și dematerializat în contextul digital și serviciile digitale trebuie să permită o taxare cu totul și cu totul digitală a TVA. Cooperarea și modernizarea este, sunt alte chestiuni importante. Autoritățile naționale fiscale trebuie să-și îmbunătățească cooperarea. Dialogul actual, în mod urgent, trebuie să devină o, o, să primească un caracter concret. În al treilea rând, fintech și uh, tehnologia blockchain. Sunt chestiuni noi pe, um, cărora trebuie să le facem față și prin crearea unui nou cadru de reglementare, un al patrulea, în guvernanța și protecția datelor. Eurofisc va avea un rol crucial din, în acest sistem, deci va trebui să fie îmbunătățit din punctul de vedere al funcționării și al guvernanței. Rolul Autorității Europene pentru Protecția Datelor va fi de asemenea foarte important pentru a păstra cele mai înalte standarde de protecție a datelor. Și nu în ultimul rând, în al cincilea rând, simplificarea trebuie să reprezintă o oportunitate de a simplifica procesele, deosebit de importante mai ales în sistemul TVA, unde există mm, obligativitatea de autoraportare. Și, dragi colegi, aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu toți dintre dumneavoastră pentru a atinge principalele uh, obiective Uh, de exemplu, un rol mai pre, uh, predominant care să revină Parlamentul European. Ne, trebuie să ne confruntăm cu o provocare în definitivarea Uniunii Economice și Monetare, care să se bazeze pe o adevărată Uniune bancară și pe o adevărată Uniune a piețelor de capital. Politica fiscală este foarte importantă din acest punct de vedere și cetățenii au așteptări foarte precise din partea noastră. Mulțumesc, domnul Molnar, din partea Eșidă. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc raportoarei pentru munca sa pe ambele rapoarte. O strategie europeană puternică, o cooperare transnațională sunt necesare pentru a lupta împotriva fraudei cu TVA. Și în acest context, foarte multe părți interesate au un rol important pentru a reduce lacuna colectării TVA-ului în creștere în Uniunea Europeană. Proiectul de raport cere o mai bună cooperare în uh, sensul unei mai bune combatere a fraudei cu TF în comerțul electronic. Și mă, bucur, mă bucură faptul să văd că anumite dintre ideile menționate în uh, discuțiile anterioare se regăsesc deja în proiectul de raport, ceea ce mm, ne determină să nu mai depunem amendamente în acest sens. Deci, în, guru, în numele grupului PP, putem să spunem că suntem de acord cu amendamentele depuse de raportor. Și aș mai avea doar două uh, observații la sfârșit. În ceea ce privește primul dosar, cerință pentru prestatorii de servicii de plată, mi-aș dori câteva clarificări. De ce raportorul a propus amânarea implementării acestei propuneri? pentru că nu cred că avem timp de pierdut uh, când vine vorba de combaterea fraudei cu TVA. Și în ceea ce privește celălalt dosar, măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA, aș propune să se adauge o trimitere la directiva AML pentru a ne garanta pentru a garanta că toate informațiile necesare sunt partajate cu cu și între autoritățile competente. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Covaric, din partea linioare Cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc, în primul rând, raportoarei pentru treaba excelentă. Cred că putem fi de acord cu abordarea dumnei legată de cele două dosare și o lăudăm pentru propunerea făcută. Foarte important este punctul amintit și în notițele cărora domnul Ferber le-a dat citirea. Este extrem de important să ne asigurăm că legislația noastră poate este adaptată epocii digitale. și că modernizarea pe care o propunem este adecvată pentru a face față nu doar noilor tehnologii, dar și pentru cum, pentru a face față noilor moduri de fraudare în uh, lumea digitală. Este o chestiune pe care nu trebuie să o pierdem din ochi și trebuie să ne asigurăm că reușim să ne atingem acest obiectiv de a combate uh, frauda în domeniul TVA. În ceea ce privește dosarul legat de prestatorii de servicii de plată. Am câteva observații cu caracter tehnic, dar care cred că sunt importante, vor deveni importante în etapa de implementare a legislației și din, în etapa de acceptare a părților interesate. Cred că ar merita să clarificăm că normele care vizează prestatorii de servicii de plată ar trebui să uh, Uh, să guverneze doar plățile online, plățile pe internet, pentru că dacă nu, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme de conformitate. Ar fi de asemenea important să ne asigurăm că nu impunem o povară prea mare pe umerii acestor prestatori de servicii de plată, deci ar trebui să adoptăm măsuri care să fie utile în evitarea unei uh, duble raportări. Și în final Poate ar fi uh, bine să explorăm uh, și posibilitatea unei raportări în uh, gro, nu pe fiecare, nu raportării fiecarei tranzacții în parte. Atâta vreme cât nu se creează noi lacune și obiectivele legate de raportare ar fi atinse. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea ulterioară pe care o vom avea cu raportoarea și cu raportorii din umbră pe aceste dosare. Vă mulțumesc. Doamna Scott Cato din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc doamnei Pereira pentru proiectele de raport și aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu dumneavoastră ei în calitate de rap- raportor din umbră din partea uh, verzilor pe aceste dosare. Știm cu toții cât de importantă este frauda cu TVA. Comisia estimează că pierderile uh, a statelor, pierderea statelor membre este de 5 miliarde de euro în fiecare an. Legislația UE privind TVA în domeniul comerțului electronic se bazează foarte mult pe dorința uh, Uh, comercianților de a înregistra TVA-ul care trebuie plătit. Tocmai de, și în acest context am avea nevoie de măsuri mai eficiente de combatere acestei fraude și suntem uh, de acord cu propunerile făcute de Comisia Europeană în acest sens. Când vine vorba de propunerea făcută de raportor, putem fi de acord cu ideea păstrării acestor informații pe o perioadă de 3 ani, dar nu suntem de acord cu ideea mânării cu 2 ani a intrării în vigoare acestei propuneri. După cum am spus deja, frauda cu TVA reprezintă o pierdere importantă pentru finanțele publice, ceea ce ne preocupă și ne determină să considerăm că problema ar trebui rezolvată cât mai repede posibil. Când vine vorba de amendamentele noastre, ne dorim să existe o posibilitate de a evalua impactul noilor propuneri legislative, să înțelegem uh, canti- sumele de bani uh, recuperate ca urmare a măsurilor legislative intrate în vigoare. Deci vom depune amendamente care um, au ca scop obținerea informațiilor necesare de către Comisia Europeană pentru a uh, evalua impactul uh, propunerilor legislative. Mulțumesc! Domnul Iurița, ECR. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Legislația în domeniul TVA trebuia să fie modificată pentru a acoperi lacunele existente, deci salut din acest punct de vedere această propunere. Cu toate acestea, am câteva rezerve vis-a-vis -vis de propunerea legislativă făcută, așa cum uh, a spus și domnul uh, Covaric. Comisia Europeană ne spune că lacuna TVA este undeva între 0,7% din venitul total preconizat până la 35,5% în alte state membre. Deci eu cred că înainte să trecem la alte măsuri de armonizare a normelor TVA, ar fi o idee bună să vedem cât de eficiente sunt măsurile naționale de combatere a fraudei cu TVA, să avem un schimb de bune practici pentru a înțelege de ce în anumite state membre, lacuna este de 50 de ori mai mare față de în alte state membre. Această propunere trebuie să, fie, să aibă un caracter proporțional, să nu impună poveri administrative suplimentare pe umerii prestatorilor de servicii de plată. Beneficiile potențiale ale legislației de combatere a fraudei în domeniul TVA nu trebuie să, să fie depășite de mm, uh, sarcinile administrative suplimentare create și mă tem că acest lucru nu este realizat de propunerea actuală, care în mod eronat uh, pleacă de la premisa că prestatorul de servicii de plată deține toate detaliile beneficiarului final al unei uh, plăți. De exemplu, prin, când se face o plată prin cardul, nu întotdeauna se cunoaște IBAN-ul beneficiarului final, pentru că nu toate Uh, statele europene folosesc IBAN-ul pentru efectuarea unei plăți. Deci se cere furnizarea unor informații care nu sunt deținute de prestatorii de servicii de plată și o asemenea sarcină administrativă excesivă ar putea reprezenta un dezavantaj competitiv pentru anumiți furnizori de servicii de plată fără a contribui în același timp la o reducere majoră a fraudei în domeniul TVA. Informațiile cerute ar trebui să fie doar cele care pot fi obținute cu ușurință de către prestatorii de servicii de plată și care pot fi folosite în colectarea de uh, TVA. Una din posibilitățile de simplificare uh, administrativă ar putea fi raportarea um, în uh, grup și nu a fiecărei tranzacții în parte. Dacă se va ajunge la o abordare generală din partea Consiliului ECOFIN în ziua de miercuri, așa, așa cum se vehiculează, s-ar putea să fie prea târziu pentru ca noi să influențăm într-un fel sau altul dosarul. Dar, oricum, cred că rezervele noastre ar trebui să se regăsească în uh, textul care uh, răspunde poziției Consiliului. Mulțumesc, domnul Șirdăvan, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, papa Papadimulis, m-a rugat să vă transmit ideile noastre față de uh, aceste proiecte de raport. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, raportoarei pentru că ne-a prezentat aceste proiecte de raport. Mulțumesc și domnului Ferber pentru că a citit atât de animat uh, notițele respective. Suntem cu toții de acord că există o mare problemă în Europa vis-a-vis -vis de frauda cu TVA, care um, are un impact negativ asupra economiei, asupra țesutului social din Europa și vizează în mod negativ și contribuabilii. Cifrele furnizate de Um, Comisia Europeană, ajung la 137 de miliarde de euro în, în anul 2017. Este evident că nu am făcut suficient pentru a combate acest fenomen în uh, trecut și mă întreb, nu există uh, mijloacele politice necesare pentru a rezolva această problemă sau lipsește voința politică? Uh, Însă este încurajator faptul că pentru noi toți ar fi important să îngrădim frauda cu TVA, să încercăm să reglementăm printr-o intervenție legislativă acest fenomen, să permitem un schimb de uh, informații, de bune practici, să recurgem la noi tehnologii. Însă propunerile făcute până acum nu sunt suficiente pentru noi. Uh, grupul nostru politic uh, ar merge puțin mai departe. Parlamentul considerăm că ar trebui să ia niște hotărâri uh, principiale, fundamentale de întărire a transparenței, de a uh, permite un acces la date, ne fiind vorba de date cu caracter personal. Noi considerăm că întreprinderile care în trecut au fraudat în domeniul TVA, se poate fi uh, sancționate mult mai ușor și, în fine, în numele domnului papa Dimulos, aș dori să spun faptul că modul în care au fost trasate competențele între instituții îngreunează rolul de colegi viitor care ar trebui să revină Parlamentului. Cred că pe viitor ar trebui să discutăm și asemenea chestiuni principiale Um, nu doar pornind de la aceste două rapoarte, dar oricum în legătură cu aceste două rapoarte așteptăm cu nerăbdare colaborarea viitoare. Mulțumesc! Thank you. So, um, we don't have... Mulțumesc! Nu avem niciun fel de solicitări pentru procedura catch the AI. Nu avem concluzii din partea raportorului, deci vreau să vă amintesc că de termenul limită de punere a amendamentelor este 11 noiembrie la ora 18 și în 2 decembrie vom discuta uh, raportul și tot în decembrie o să votăm în plen. Asta e valabil pentru ambele rapoarte pe care le-am discutat. Și vă propun să trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Am să dau cuvântul domnului Paul Tang din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Această directivă modifică directiva TVA pentru a asigura o coerență a felului în care sunt tratate datele în cadrul programelor europene, în cadrul nostru, de, programelor europene de apărare. Această directivă prevede anumite derogări pentru toți furnizorii, pentru NATO sau pentru programele de apărare, tocmai pentru a limita transferurile fiscale dinspre un stat membru, cel care primește și cel care uh, oferă aceste uh, servicii se exclud anumite uh, um, misiuni militare din uh, regulamentul referitor la uh, TVA. Este vorba și de cuprinderea anumitor, anumitor personalului civil care participă la astfel de misiuni de apărare. Și legislația europeană va prevede uh, diferite uh, rate de TVA aplicabile în funcție de tipul de categorii de personal când e vorba de misiuni militare, grata este diferită atunci când e vorba de misiuni civile sau de căutare și salvare. Există anumite derogări în directiva actuală referitor la NATO. Având în vedere natura acestui text, Consiliul a ajuns rapid la o abordare comună și nu au apărut niciun fel de discordanțe de opinii în ceea ce privește acest text, tocmai de aceea putem avea o procedură simplificată. Eu propun totuși două modificări ale textului, procedura de consultare. Vrem să clarificăm lucrurile, care sunt tipurile de structuri care se pot încadra în această politică de apărare și, în al doilea rând, um, Consiliul uh, vrem să consolidăm poziția Consiliului la considerentul 2A în ceea ce privește diferitele categorii de derogări, pentru ca acestea să fie mai uh, clare. Și cam atât, domnule președinte. Mulțumesc din partea PPE, domnul Dolșan. Da, și mulțumesc în primul rând domnului Tang pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Suntem de acord cu procedura propusă, o derogare în sistemul comun de TVA um, pentru ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii, suntem de acord, este un pas important și pentru o politică de securitate și externă comună a Uniunii Europene, deci uh, tot sprijinul din partea noastră. Mr. Kovarik? Domnul Kovarik, din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de raport, pentru munca depusă. Sunt pe deplin de acord cu dorința de a modifica directiva TVA pentru a permite o diferențiere a felului în care se aplică TVA în cadrul uh, forțelor armate și în cadrul NATO. Uh, dacă vrem să fim serioși atunci când e vorba de construirea unor capacități europene de apărare, atunci trebuie să fim în măsură că uh, să le asigurăm egalitate de tratament. Și e o trăsătură deosebit de importantă, de asemenea, și în politica NATO. E important să reducem povara administrativă și orice fel de întârzieri și costuri suplimentare în materie de echipare. Iată un aspect de asemenea important. Și Sunt de acord, de asemenea, și cu procedurile care au fost propuse pentru acest dosar, și anume procedură simplificată. Așa că aștept cu nerăbdare să ajungem la un acord rapid, să avem o poziție comună cât mai repede cu putință în Parlament. Mulțumesc! Thank you, Madam Scott Cato. Doamna Scott Cato. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să-i mulțumesc lui domnului raportor Paul Tang pentru abordarea sa în acest dosar. Noi susținem uh, dorința sa de procedură simplificată pentru că nu avem nimic controversat în acest dosar. Din punct de vedere al verzilor, suntem de părere că da, e bine să avem astfel de derogări pentru forțele armate europene în ceea ce privește regulamentul TVA, ceea ce ne va permite să avem egalitate de tratament cu misiunile NATO. Și din acest punct de vedere susținem amendamentul propus de colegii de la sede, în așa fel încât să definim cât mai bine care sunt aceste misiuni și operațiuni care pot beneficia de aceste derogări TVA. Acesta este singurul meu comentariu, pentru că, după cum spuneam, dosarul nu e controversat și să sperăm că îl vom adopta cât mai repede cu putință uh, în Parlament și să fie aplicat cât mai repede de toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iuricea, din partea ICR. Mulțumesc și eu foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă pe acest dosar. După cum s-a spus deja, Consiliul și-a adoptat deja abordarea generală și așteaptă acum par- avizul Parlamentului. Într-adevăr, consider că e de dorit să adaptăm acest dosar și să-l abordăm prin procedură simplificată. E foarte important să Uh, adoptăm aceste derogări uh, referitor la accize și TVA pentru forțele armate din Uniunea Europeană și pentru NATO atâta vreme cât este posibil. Așa că susțin propunerea raportorului și salut faptul că există un acord foarte extins în, în ceea ce privește adoptarea rapidă a acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șerdovale, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând uh, raportorului pentru prezentarea proiectului de raport. Cred că pe colegi nu-i va surprinde faptul că noi avem uh, o opinie complet uh, diferită și că când vine vorba de politica de securitate și externă comună, când vine vorba de Uniunea apărării avem o poziție diferită. Apreciem eforturile depuse de Paul Tang de a face o diferență între bunurile și serviciile militare și cele cu caracter civil, însă, în general, nu suntem uh, de acord și uh, nu suntem de, nu suntem de acord cu procedura accelerată propusă și vom uh, și am cere să acceptați uh, amendamente în acest sens în uh, procedura care va urma. Mulțumesc. Thank you. Um... Președintele, mulțumesc. Raportul acesta a fost propus în virtutea procedurii simplificate și dacă nu avem o obiecție care să cuprindă cel puțin șase membri ai comisiei noastre față de utilizarea acestei proceduri simplificate, atunci uh, procedura simplificată cu amendamente va fi aprobată. Acum vreau să vă întreb, sunt obiecții față de această procedură simplificată? Vă rog, ridicați mâna. Nu avem uh, pragul necesar, așa că vom continua cu procedura simplificată așa cum s-a propus. iar termenul prevăzut este vineri 15 noiembrie. În așa fel încât cei care au obiecții să le poată depune. Foarte bine, trecem mai departe. Punctul 10 de pe ordinea de zi e vorba de raportul anual 2018 pentru Banca Centrală Europeană și am să dau cuvântul domnului Mavrides Costas din partea Socialiștilor și Democraților. Okay, so Mr. Mavridis is not here. Se pare că domnul Mavrides nu este. Facem o pauză și reluăm lucrările peste 4 minute. ja, nur eine Minute zu spät. Alles gut. So let's get started with item 10 on the agenda. Haideți să reluăm. Deci e vorba de punctul 10 de pe ordinea de zi. Am să dau cuvântul domnului uh, raportor Mavrides din partea socialiștilor și democraților. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că de-abia am aterizat, da? nu e așa de simplu să vii din ce propun aici, uh, pentru că nu avem zbor direct. Oricum, vă mulțumesc! Raportul BCE pe anul 2018, raportul acesta oglindește relația care există de multă vreme între Parlamentul European și BCA. În fond, e instrumentul nostru principal pentru a ne exprima punctul de vedere și chiar și critici constructive față de politicile BCE pentru a menține stabilitatea prețurilor și pentru a consolida economiile zonei euro și pentru a avea o adevărată convergență economică. Plecând de la asta, am redactat anul, raportul pe anul acesta, 2018, și momentul e important pentru că e primul raport în noul mandat legislativ și intervine după alegerea noului președinte BCE. Eh, dorința este să avem un text echilibrat, dar și util și să punem accentul pe următoarele aspecte. De, de, deciziile luate de către BCE în 2018 și impactul lor asupra zonei euro și economiilor zonei euro specificitățile eh, politicilor BCE și calea de urmat și tragerea la răspundere. Mai specific, în ceea ce privește monitorizarea deciziilor luate de către BCE și impactul lor asupra economiilor zonei euro, salutăm rolul BCE pentru a menține stabilitatea zonei euro și subliniem că programul de cumpărare de active a, dat, a reprezentat o contribuție importantă uh, în relansarea economică. Notăm de asemenea și efectele negative asupra veniturilor băncilor, care au fost contracarate până în prezent de beneficiile uh, obținute din acordarea de credite la costuri mai, redu- credite de, la costuri mai reduse. În același timp subliniem că Uh, ratele dobânzilor uh, foarte scăzute sau aproape de zero au contribuit la uh, acest lucru și sectoarele public și privat au putut să împrumute la costuri mai reduse. În același timp ne îngrijorează faptul că după această relansare economică Um, observăm că acum se ajunge la o stagnare, 1,2 din PIB-ul uh, în zona euro și 1,4 din PIB-ul pentru celor 27 de state membre UE. De aceea e nevoie de politici monetare care să ne permită să întreprindem viitorul în mod pozitiv. Apoi, sistemul băncilor centrale europene, SBC uh, E vorba de un raport care analizează legătura care există între uh, recuperarea piețelor și evoluția economică. Plecând de la uh, uh, cifrele pentru 2019, 6,2% și 7,2% din zona euro, e vorba de ratele cele mai scăzute încă din 2008 până în prezent și această scădere duce a, a șomajului nu a fost oglindită în sporirea salariilor. Uh, nu trebuie să uităm de asemenea nici uh, măsurile luate de către BCE și SBC în materie de Brexit și uh, în alte domenii. Dar în acest sens aș dori să subliniez două aspecte importante. Mai întâi, o desăvârșire completă a Uniunii Bancare Europene și a schemei de depozite bancare și, în al doilea rând, acordul de la Paris sau cel mm, de schimbări climatice, prin care uh, Uh, avem anumite obligații care astfel acum trebuie să fie oglindite în politicile și deciziile luate de către BCE. Acum, în ceea ce vrește care de urmat, e nevoie de politici fiscale care sunt absolut necesare pentru a consolida impactul politicilor monetare și pentru a reduce efectele colaterale nedorite. Mai mult decât atât, subliniem faptul că consolidarea monedei euro necesită condiții structurale. Și apoi, un ultim aspect, răspunderea. E nevoie de o răspundere suplimentară în uh, față de uh, președintele Mario Draghi, dar de asemenea ne dorim să avem o răspundere sporită pe viitor și să această răspundere să se extindă tutur, către tutu, toți membrii bordului executiv, în așa fel încât să avem o abordare cât mai echilibrată. De asemenea, e nevoie de un feedback secțiune cu secțiune în ceea ce privește raportul anual BCE 2018 și încurajăm BCE-ul să continue pe această cale și anume de publicare a feedback-ului ca urmare a rezoluțiilor Parlamentului European pe marginea raportului BCE uh, anual. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre, atât astăzi cât și pe viitor și uh, mă aștept la o cooperare constructivă cu raportorii din umbră din partea celorlalte grupuri politice. Vă mulțumesc foarte mult! Madame Evren. Mulțumesc, doamna Evren, în numele PP. Euh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru această excelentă prezentare a proiectului de raport. O consideră, îl considerăm o bază solidă pentru discuții, discuții și negocieri care se vor desfășura într-un spirit de dialog deschis și cooperare. Aș dori să amintesc că este indispensabil pentru claritatea raportului ca amendamentele noastre să se lege strict de mandatul BC și vom depune amendamente în acest sens. Aș dori să insist uh, în mod succint asupra unor elemente care mi se par esențiale. În primul rând, independența BCE, crucială pentru realizarea ambițiilor sale în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, consolidarea rolului internațional al euro, precum și menționarea uh, criptomonedelor și riscurilor aferente, nevoia de a înțelege mai bine um, deciziile BCE um, uh, și de a fi înțelese mai bine de către public și reziliența, uh, consolidarea rezilienței cibernetice. Acest raport Uh, trebuie să se bucure de un mare sprijin uh, în votul din comisie, dar și în plen, pentru că este primul document pe care îl transmitem uh, doamnei Cristin Lagarde în numele Parlamentului European. Mi se pare esențial, de asemenea, că noua președintă a BCE să um, beneficieze de recomandări care să constituie baza pentru un dialog constructiv și regulat cu comisia noastră. Mulțumesc! Domnul Garicano, din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim, în primul rând, să-i mulțumim raportorului pentru treaba foarte bună făcută la acest raport. Așteptăm cu nerăbdare să putem lucra asupra acestui raport. Câteva observații pe scurt. Pe partea pozitivă, BCE-ul uh, și-a făcut treaba, suntem de acord uh, cu raportorul privind uh, achizițiile de Uh, active și um, rata dobânzii scăzută ca măsuri pentru a ajuta Uniunea Europeană de a ieși din criză. Suntem de asemenea de acord că este nevoie de schimbări structurale în instituțiile zonei euro pentru a umple uh, golurile uh, existente. Asigurarea depozitelor, asigurarea de șomaj, finalizarea Uniunii Bancare, uh, uh, lichiditățile și rezoluția și așa mai departe. De asemenea, ni se pare crucial ca politica bugetară să joace un rol mai important în urma crizei, uh, mai ales. Și ne bucurăm că atât domnul Draghi cât și doamna Lagarde au subliniat acest punct ca fiind important pentru acțiunile viitoare un element uh, pe partea negativă. Cred că Banca Centrală Europeană trebuie să se descurce mult mai bine cu comunicarea. Avem o problemă reală cu modul în care este percepută politica monetară, mai ales în germană, vedem în Germania, vedem populism monetar ca fenomen în creștere, măsurile BCE sunt atacate uh, pe argumente foarte prost înțelese. Deci BCE trebuie să-și îmbunătățească comunicarea și trebuie să-i ajutăm să se gândească la cum pot face asta. Și îl încurajez pe raportor să țină considerare și de asta, ținând cont și de cum au fost primite ultimele decizii ale Consiliului de Guvernare în anumite state membre. Mulțumesc, spune președintele domnule Achel Liuna, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Mavrides, pentru proiectul de raport și pentru că ați sosit la timp pentru a-l prezenta. În calitate membru al verzilor, sprijin referirea la acordul de la Paris și uh, nevoia de a înverzi sistemul financiar și recomandările aferente. Sprijinim de asemenea um, ideea de a avea shortlist-uri uh, echilibrate din punct de vedere al genului sprijinim și poziția noastră în ceea ce privește poziția monetară, însă dorim să subliniem mai mult decât este prevăzut în raport că BCE trebuie să țină cont de eventuale efecte secundare uh, negative a uh, măsurilor monetare pe termen lung. Așa au fost menționate în rapoartele precedente și cred că rapoartele precedente au fost mai echilibrate. În ceea ce privește efectele secundare, putem să menționăm, fără a uh, fi exhaustiv, efectele distributive, prețurile ridicate la active, ratele uh, de dobândă negative, bune pentru anumit consumator, dar nu foarte bune pentru investitori și, în general, unul dintre efectele negative uh, putând fi riscul de transfer către consumator uh, prin garanții, pensii și așa mai departe. Deci uh, am vrea să se pună uh, accentul pe uh, efectele pe termen mediu și lung a măsurilor non-standard ale BCE, dar și altor foruri precum FMI, um, precum și a băncii pentru plăți internaționale. Apoi, în ceea ce privește criptoactivele, nu sunt criptomonede, cred că trebuie să amendăm. În loc să vorbim despre criptomonede, ar trebui să uh, le numim criptoactive. Uh, multe instituții bancare deja le numesc așa. Însă, pe lângă asta, am încuraja BCE-ul de a se alătura eforturilor altor bănci naționale de uh, a um, explora riscurile ce țin de mm, monede electronice, pentru că ele pot avea efecte asupra întregului sistem bancar. Voi propune de asemenea un amendament în ceea ce privește uh, punctul de reper uh, pentru rata dobânzii din partea BC și voi solicita feedback privind utilizarea acestuia în viitor. Și un ultim punct, în viitor sprijinim uh, nevoia de a se duce la bun sfârșit Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital și de a accelera um, a le accelera și vom voi în, în funcție, ținând cont de feedback-ul de la multe instituții, nu m-aș restricționa numai la mandatul strict al BCE. Aș solicita mai degrabă o arhitectură omogenă um, de supraveghere pentru că este esențială pentru, uh, pentru domeniul bancar și financiar în general. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru acest raport și aștept cu nerăbdare discuțiile. Mulțumesc, domnul Beck, în numele ID. Thank you very much. Um, I'll be speaking in... Mulțumesc, voi vorbi în germană, spune domnul Beck în engleză. Nu o să vă uimească că nu prea vedem multe lucruri pozitive în acest raport. Avem propria noastră poziție în ceea ce privește mandatul BCE și avem o proprie estimare a efectelor politicii BCE, care este opusă poziției dumneavoastră și n-am să vă țin aici o seară întreagă. Tocmai de aceea, câteva puncte pe scurt. Deci câteva puncte unde ne-am dorit totuși câteva modificări. În primul rând, obligațiunile verzi, green bonds, um, Proiectul de raport regretă că numai aproximativ 1% din uh, obligațiunile în euro sunt astfel de obligațiuni verzi și se menționează acordul de la Paris în acest context. Însă, respectarea obligațiilor uh, ce decurg din acordul de la Paris cu siguranță nu cade sub uh, mandatul BCE care este foarte strict definit în tratatele europene. Mai exact, în articolul 127 din, articolul, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uh, BCE trebuie să se ocupe de stabilitatea prețurilor și joacă un rol subordonat în coordonarea politicii economice. Și, pe lângă asta, nu trebuie să se mai ocupe de nimic. Asta reiese din tratate. Tocmai din acest motiv, respectiv definirea foarte strictă a mandatului BC, nu o să vă uimească că uh, ne vom opune extinderii uh, mandatului uh, BCE pe motive politice și că avem o poziție sceptică față de aceasta. Despre ce vorbesc mai exact? În primul rând, o capacitate bugetară pentru zona euro. cunoscută și sub numele de un buget pentru zona euro, dar pentru asta nu există niciun fel de temei în uh, tratate. Apoi avem rețineri în ceea ce privește EDIS, crearea unui sistem european de asigurare a depozitelor și, la fel de sceptici uh, și cu la fel de multă opoziție, vedem crearea uh, euroobligațiunilor sub un uh, nume nou. Și la final o observație din partea mea. Este remarcabil în ce măsură mai ales partidele mai degrabă de stânga din Parlamentul, din Parlamentul European susțin uh, politici laudă politici uh, ale unui om al Wall Street-ului, cum este Draghiavelli. Politici care uh, au uh, secat clasa de mijloc și nu au făcut decât să ajute pe cei deja bogați. Membrii PPE, mai ales din uh, Germania, și ei sprijină aceste politici și uh, sugrumarea politicii, uh, um, sublimarea uh, clasei mijlocii. Mi se pare cu atât mai surprinzător acest lucru. Mulțumesc, domnul Epping, în numele CR. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în neerlandeză. Pentru că îl reprezint pe colegul meu, raportor din umbră pentru acest raport. Dumnealui, din păcate, nu poate fi prezent la reuniunea de astăzi din cauza unui trialog în ceea ce privește bugetul 2020 la care trebuie să participe. Domnul Van Tovenfeld își, mă roagă să îmi cer scuze numele sau. Mi-a transmis câteva observații. Este vorba de raportul domnului Mavrides. Aș dori să mă concentrez asupra unor puncte principale. În primul rând, în ceea ce privește independența BCV, domnul raportor din umbră dorește să sublinieze că independența este cât se poate de importantă. Însă, Asta nu este în um, conformitate cu politizarea uh, acestei instituții. De asemenea, o observație și anume politica bugetară este, poate, ar trebui să consolideze efectele politicii monetare. Dumnealui nu poate accepta asta. Cele două ar trebui mai degrabă să se echilibreze. Avem o politică expansivă, deci ar trebui mai, să fie mai mult control într-o situație de criză. Cele două ar trebui să se consolideze reciproc. Tocmai de aceea um, o oarecare convergență a politicilor ar fi necesară. Apoi se vorbește și despre grupul de experți și uh, creșterea uh, salariilor. Raportorul din umbră subliniază nevoia de inovație pentru a asigura competitivitatea, iar acești factori nu pot fi văzuți ca o evoluție negativă. Apoi, creșterea producției este scăzută. Însă, un rol îl joacă și politica BCE, în ciuda um, nivelului ridicat de îndatorare, există întreprinderi care pot uh, supraviețui în acest uh, sistem uh, cu rate de dobândă reduse. Și da, trebuie să vină sistemul de asigurare de depozite, dar numai în momentul în care și în toate celelalte state membre se vor fi eliminat mai mult din creditele performante. Și, în ultimul rând, domnul Ovenfeld vorbește despre viitoarea politică monetară și o vede ca nefiind foarte solidă. O serie întreagă de lucruri nu sunt luate în considerare și um, lucruri care au apărut în urma unor efecte secundare negative. Raportul este deficitar la anumite puncte pentru că nu există suficientă critică constructivă. Vor exista amendamente aferente. Mulțumesc, domnul Șirdevan, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Îl reprezint pe domnul Papadimulis, raportorul din umbră, dumnealui m-a rugat să vă transmit uh, gândurile sale cu privire la acest raport. În primul rând, mulțumim raportorului Costas Mavrides pentru acest proiect de raport care conține elemente pe care le putem sprijini. Domnul Papadimulis însă m-a rugat ca numele grupului nostru să menționez câteva puncte care ni se par importante, uh, în sensul că ar trebui să fie incluse în raport. În primul rând, considerăm că trebuie subliniată necesitatea de creștere Um, trebuie uh, depășite diferențele regionale în ceea ce privește investițiile, trebuie să luptăm împreună împotriva uh, șomajului și a inegalităților la nivel regional. Tocmai de aceea trebuie promovate investițiile publice și în același timp să fie promovată uh, coeziunea regională și socială. Locurile de muncă create trebuie de asemenea să fie de bună calitate. În acest sens, trebuie acționat și cu ajutorul BCE. În ceea ce privește acest raport, domnul Papadimulis m-a rugat să subliniez că insistăm asupra faptului că trebuie folosite toate tipurile de flexibilitate oferite de pactul de stabilitate și creștere. Însă, în același timp, este esențial pentru noi ca acest pact de stabilitate și creștere să fie completat sau mai degrabă înlocuit în viitor, cât se poate de apropiat acest viitor, de un nou pact de ocupare și dezvoltare. Raportul ar trebui să sublinieze mai puternic și nevoia de mai multă transparență, de răspundere democratică, uh, de asemenea uh, nevoia de a pro proteja independența BCE. Vom depune un amendament astfel încât um, recomandările doamnei uh, ombudsman în ceea ce privește președinția BCE și statutul uh, um, domnului uh, Draghi sau doamnei Lagarde în G30 ar trebui abandonat. Salutăm această propunere Um, apoi sistem, um, sistemul de asigurare a depozitelor uh, pentru protecția uh, depozitarilor, ni se pare un lucru pozitiv și de asemenea vedem pozitiv faptul că doamna Lagarde a promis să contribuie în mod activ la protecția climatică. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Mulțumim încă o dată pentru proiectul de raport și, în conformitate cu cele menționate, vom depune în următoarele zile amendamentele noastre. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnul Mavrides, pentru concluzii. Just to say that I have listened very carefully and I look forward to having the amendment. Mulțumesc, am ascultat cu atenție, aștept cu răbdare amendamentele și dezbaterile asupra lor. Okay, so the deadline for amendments is uh, November 12. And... Termenul este 12 noiembrie la ora 12. Avem acum o reuniune a coordonatorilor deschisă cu delegația Congresului uh, Popular Chinez. Va fi la 18.30 în sala 6B 54. Este deschisă tuturor. Urmă, în ceea ce privește următoarele reuniuni. Libe. Deci o reuniune comună Econ Libe, joi 7 noiembrie între 11.30 și 12.30 în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor și următoarea reuniune ECON are loc luni, 18 noiembrie, la ora 15. Mulțumesc, o seară plăcută tuturor!